Good afternoon. Uh, I would ask you, please, uh, if you... Bună ziua. V-aș ruga să luați loc pentru a putea începe discuțiile reuniunii Comisiei FEM de astăzi. Vă rog, o să vorbesc în portugheză. Boa tarde a todos. Uh, vamos dar... Bună ziua tuturor. O să încep reuniunea de astăzi, care va avea loc între orele 15 și 18.30. Voi începe, deci, prin a vă propune să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu se opune nimeni, considerăm ordinea de zi adoptată. Al doilea punct de pe ordinea de zi este aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 30-31 martie 2015 și 6-7 mai 2015. Dacă nu există obiecții, considerăm aceste procese verbale adoptate. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. În urma solicitării venite din partea doamnei Morvai de a participa la o misiune a Comisiei FEM, care va avea loc în Irlanda pe 24-25 septembrie anul acesta, Doamna Morvai a făcut o cerere, o solicitare de a participa în afara cotelor, conform articolului 4.1b din decizia biroului. În urma acestei solicitări, între coordonatori, am lansat o procedură scrisă pentru a vedea dacă putem autoriza solicitarea doamnei Morvai. Majoritatea coordonatorilor Comisiei Femei au recomandat să nu autorizăm această cerere. Această recomandare a coordonatorilor vă este prezentată astăzi și este aprobată în urma acestor informații. Dacă nu dorește nimeni să intervină, trecem la a doua comunicare. Pe 26 mai, o delegație formată din trei membri ai Comisiei Femei a făcut o vizită la Geneva, unde sau împreună cu Comisia pentru Egalitatea de Gen Au participat la o serie de discuții raportor Terry Renke și ne-au solicitat să vă prezentăm un raport referitor la vizita acestei delegații. Dau cuvântul 3 minute doamnei raportor Terry Reinke pentru a ne prezenta ce s-a întâmplat în cadrul acestei vizite. Mulțumesc. Poate n-am nevoie nici de 3 minute. Pe scurt, doar să vă spun ce am discutat pe durata acestei delegații. Am fost însoțită de Julie Ward și Catherine Bierdar din partea grupului ALDE la forumul VISA, care este un forum unde se discută o serie de subiecte referitoare la internet, TIC, societatea informațională. A fost organizată de ITU, UNESCO, INCTAD, și unul dintre subiectele care trebuia să fie inclus în cadrul forumului VISIS a fost și subiectul legalității de gen. Vom avea un raport de inițiativă pe această temă și intenția noastră a fost să participăm la această conferință pentru a vedea ce a făcut Națiunile Unite în acest sens, fiindcă au făcut deja o serie de lucruri. Am avut o serie de întâlniri cu femei din mai multe domenii, întreprinzători, activiști, reprezentanți ITU, um, și femei care lucrează la nivelul diferitelor organisme ONU și, pe scurt, în cadrul acestor întâlniri uh, am aflat că pe acest subiect, în cadrul ONU, se pune deocamdată un accent foarte puternic pe digitalizare și educație. Prin urmare, este vorba de alfabetizarea digitală pentru femei, despre facilitarea accesului la mass media digitală, acesta este, va fi unul dintre subiectele care va fi foarte interesant de discutat cu privire la raportul nostru și alături de aceste priorități Membrii și membrii delegației sunt de acord cu acest lucru, am hotărât să extindem puțin domeniul de aplicare. Prin urmare, chestiunile relevante pe care le-am identificat pe durata discuțiilor vor fi introduse în raport aspecte referitoare la finanțare, scheme de finanțare pe care femeile le pot folosi pentru sectorul TIC, chestiunea um, remunerării egale, pentru că există mari discrepanțe între salariile primite de bărbați și femei în acest sector, chestiunea cotelor, încă o dată, în Uniunea Europeană lucrurile sunt uh, foarte dezechilibrare și la fel și reprezentarea femeilor la nivelul uh, consiliilor din companiile TIC. Este vorba de o proporție de 4 până la 7%. Apoi mai avem și violența împotriva femeilor, hărțuirea cibernetică, prezente pe internet, cum putem aborda această chestiune și o întâlnire foarte importantă uh, pe care am avut-o cu reprezentantul Organizației Internaționale a Muncii pe, cu privire la digitalizarea pieței muncii și impactul asupra femeilor. Toate acestea sunt subiecte care trebuie să fie discutate în cadrul raportului de inițiativă și cred că a fost o idee foarte bună să ne deplasăm acolo și asta ne va permite o dezbatere pe acest subiect. În ceea ce privește partea negativă, deși ne-am întâlnit cu multe femei implicate și active în sectorul TIC, grupul inițial al forumului avea uh, 12 membri, cu toții bărbați, lucru care evident ne arată că e nevoie de uh, abilitarea femeilor, mai ales în acest sector și noi, în calitate de comisie pentru femei, trebuie să insistăm um, ca aceste lucruri să se întâmple. Colegele mele nu sunt aici astăzi, ar putea și ele adăuga ceva, dar nu sunt. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție și dacă există lucruri care se doresc să, fie discutate, vă rog să mă contactați pentru că vă stau la dispoziție. Mulțumesc. Doamna Reinke. Vrea cineva să intervină. A mai participat cineva la delegație care este prezent aici? Cele două colege, doamna Ward și doamna Berder, nu. În încheiere, aș vrea să vă spun că În ceea ce privește procedura de amendament pentru bugetul 2016, în cadrul reuniunii de pe 6 mai, coordonatorii au hotărât să voteze amendamentele referitoare la buget în reuniunea de pe 13-14 iulie. Trecem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi, unde vom avea un schimb de opinii referitor la lucrătoarele și colaboratoarele domestice și persoanele care oferă servicii de îngrijire în Uniunea Europeană. Constantin Cacuneva este raportor, are cuvântul pentru a ne prezenta acest proiect de raport. Agapites, agapitis sinadelfi. Tetele numerus Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să vă prezint câteva prime idei și să văd ce părere aveți dumneavoastră pentru a reuși să ajungem la un text în care să fie inclus un număr cât mai mare de idei din comisia noastră. Și astfel să reușim să acoperim toate aceste aspecte cât mai complet posibil. vorbim despre femei care oferă servicii de curățenie. Comisia Employment este competentă pe fond. Și se ocupă de stabilirea unor detalii, cum ar fi contractul, dacă este valabil, cum uh, este acesta transpus în dreptul național, dacă aceste contracte sunt contracte legale și așa mai departe. O să ne concentrăm pe alte aspecte pe care o să vi le aduc la cunoștință chiar acum. Care sunt motivele care le determină pe femei să efectueze genul acesta de activități domestice? sau să ofere servicii de îngrijire pentru persoane. Genul acesta de îngrijiri sunt considerate a fi îndeplinite în exclusivitate de femei. Serviciile de îngrijire pentru copii, pentru persoane în vârstă, Există state care au infrastructura la acest nivel. Există o mare diferență între țările din sudul și din nordul Europei. Care sunt bunele practici în domeniu? Și cum putem să ajutăm la îmbunătățirea condițiilor? Dintr-o perspectivă generală, aș vrea să menționez chestiunea acestor vouchere care funcționează în mod transparent, chiar și în Belgia, și într-un mod foarte eficient. Trebuie să ne concentrăm pe faptul că există un număr mare de femei imigrante care prestează servicii domestice și care fac parte din aceste fluxuri migratorii influențate de cererea în aceste domenii femeile imigrante găsesc cu o mai mare ușurință un loc de muncă în acest uh, domeniu pentru a asigura supraviețuirea familiei lor. Uh, uneori lucrurile se pot răutăți, li se cere să lucreze puțin mai mult, puțin mai mult și se perenizează această situație. În toată această perioadă, nu au asigurări sociale, nu li se garantează drepturi sociale. Prin urmare, putem spune că, într-un fel, și-au ratat viața. Toate aceste lucruri se întâmplă datorită faptului că există un vid legal destul de important în ceea ce privește genul acesta de activități. Există țări care au încercat să reglementeze ehm, problemele acestea, dar suntem departe de a avea un cadru juridic unic și principii universale care să permită garantarea respectării drepturilor și demnităților acestor lucrătoare care să aibă o viață socială la lumina zilei și apoi să se poată bucura de pensie. Trebuie de asemenea să vedem în ce măsură genul acesta de activități sunt reglementate în țările membre. Există țări în care legea ar putea să fie îmbunătățită pentru a ne asigura că nu există încălcări ale drepturilor. Există companii, există liber profesioniști. În Germania, de exemplu, uh, nu este clar cum se furnizează această servicii. Vorbim deci despre aspecte care țin de protecția socială. Trebuie ca lucrătorul să fie declarat. Adesea nu, acești lucrători nu au acces la uh, educare, la formare, nu e vorba de lucrători domestici care lucrează adesea în condiții neigienice uh, și totuși e nevoie de cunoștințe specifice și norme de securitate foarte precise. Cum pot fi protejate aceste femei? Trebuie ca ele să se organizeze, să uh, se grupeze în diferite entități. Organizațiile lucrătorilor nu se prea preocupă de segmentul acesta. Însă e important ca femeile acestea să iasă din economia gri și trebuie de asemenea să înlăturăm toate temerile care pot exista în acest domeniu. Trebuie să le ajutăm să poată aborda sindicatele. Și aș mai avea un aspect de menționat activitatea aceasta prestată de lucrătorii domestici de regulă este vorba de femei care își permit să au mijloacele necesare și își permit să solicite din partea altor femei să execute aceste activități domestice. Este un aspect important. Un lucru pe care nu îl înțelegem suficient când alte femei lucrează pentru noi aceste femei ne permesc, ne permit să ne trăim viața, să avem o carieră fără să fie nevoie să prestăm aceste activități domestice noi. Dar e vorba de femei care își sacrifică viața pentru ca noi să avem o viață mai bună. Și atunci, aș avea o observație, care poate este șocantă. De ce nu există solidaritate între femei? Ar trebui să existe. Avem și noi o mare parte din răspundere. Trebuie să ne asigurăm că femeile lucrătoare domestice dispun de toate drepturile de care trebuie să dispună pentru a avea o viață demnă și pentru a se bucura de securitatea socială, asigurări, asigurări pe care le merită de altfel. Trebuie de asemenea să poată contribui la pensie, să-și poată asigura o pensie. Prin urmare, ideea este să vedem dacă acest raport între cei care oferă un loc de muncă și angajați eh, poate fi transformat într-o relație de cooperare. Mulțumesc! Muito bem, obrigada, Constandica. Um... Ehm, Mulțumesc foarte mult! Am să deschid acum dezbaterea pe marginea acestui proiect de raport. Așadar, dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, vă rog să ridicați mâna. Mai întâi însă are cuvântul doamna Lupe Fontanie. Mulțumesc, doamnă președinte. O să intervin în numele colegei mele, Rosa Estalas, care nu poate fi astăzi aici nu o să intru în detalii, dar vreau să vă spun um, aspectele pe care voia să le transmită colega mea. Există o relație între cele două tipuri de activități domestice, remunerate și neremunerate. Accesul femeilor la munca remunerată este ceea care a dus la creșterea um, activităților în acest domeniu. Există mai mulți angajatori Uh, care uh, sunt implicați aici. Vorbim despre lucrători care sunt angajați pe termen parțial. Salariile sunt foarte rar declarate. Uh, sunt considerate a fi alte surse de venituri. Activitățile sunt considerate a fi activități inferioare. Nu e nevoie de formare, nu e nevoie de diplomă. Lucrătorul are uh, posibilitatea de a sfășura aceste activități uh, pe baza calităților personale, dar este vorba de o activitate care n-a fost niciodată de- definită clar. Mulți lucrători uh, stabilesc uh, și legături emoționale. Există o confuzie între mediul privat în care se uh, desfășoară activitatea și rolul public al femeii care vine din afara familiei. Trebuie să existe un spațiu public garantat pentru această activitate uh, chiar dacă se desfășoară în case, în locuințe particulare, trebuie să fie locuită ca o muncă normală. Trebuie să fie recunoscută din punct de vedere al remunerației, condițiilor de muncă, orelor de muncă. Este muncă calificată. Multe femei uh, au experiență doar din uh, propria gospodărie. În Uniunea Europeană este foarte important să fie reglementat acest sector. Uh, Există o serie de, poliții, de, de politici pentru lucrătorii domestici, dar există multe discriminări în ceea ce privește drepturile și protecțiile sociale acestor lucrători salariile sunt foarte scăzute, uneori acoperă doar asigurările sociale și lucrătorii sunt adesea excluși de la protecțiile um, și drepturile altele decât cele sociale. Măsura în care dreptul muncii se aplică acestui gen de activități variază foarte mult între statele membre ale UE. Între în vest și în sud, activitatea este reglementată pe baza unor legi specifice sau pe baza negocierii colective. În Europa Centrală și de Est, prin, ă, din potrivă, reglementarea în dreptul muncii este cea care prevalează. Dacă ne uităm la analiza ă, dreptului muncii în diferitele state membre, vedem că există o reducere a protecției, o mai mare flexibilitate contractuală și contracte mai scurte, mai nou. Și există și um, o flexibilitate mai mare în ceea ce privește termenul maxim de lucru. Mulțumesc! Muito obrigada. Agora a senhora Neuschl. Herzlichen Dank für, Ihre Ausführungen. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Au fost foarte interesante. Ați menționat foarte multe aspecte esențiale, dar uh, aș mai avea de adăugat uh, alte câteva, de pildă violența împotriva uh, lucrătoarelor la domiciliu, pentru că se întâmplă și astfel de lucruri și sigur că nu putem include violența împotriva femeilor la orice temă care vizează femeile, dar aici uh, se impune. Apoi o a doua temă, remunerarea, pentru că de multe ori costul cazării și a mesei se uh, deduc din uh, remunerație și atunci, sigur, uneori se întâmplă chiar ca jumătate din remunerație să Uh, fie scăzută astfel, pentru că se folosește o cameră, se oferă de mâncare și chiar dacă în mod oficial uh, figurează niște cifre, acești bani nu ajung la ele. Și apoi m-ar mai interesa și structura de vârstă, despre ce grupe de vârstă vorbim. Dacă E vorba de uh, femei de vârstă mijlocie sau dacă este vorba de uh, femei uh, foarte tinere. Acest lucru m-ar interesa. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Reitke. Oh, I didn't think I, it would be so quick. Uh, uh, nu credeam că va fi o intervenție atât de rapidă. Mulțumesc. Uh, îi țin locul colegei mele, Zason, care urmărește acest dosar și care mi-a înmânat uh, câteva notițe. Aș dori să mulțumesc și doamnei Cuneva pentru faptul că se discută această temă. Este o temă crucială care deseori se întâmplă uh, nu la suprafață și de aceea nu este atât de vizibilă ce este trecută cu vedere. Crucială însă este și aprecierea vis-a-vis -vis de acest tip de muncă, pentru că um, și în contextul incluziunii sociale devine din ce în ce mai important să susținem aceste persoane, mai ales dacă ne uităm și la schimbările demografice care au loc și dacă mai um, ne gândim și la participarea pe piața muncii a femeilor. De aceea credem că uh, toate acestea ar trebui să vină cu o contribuție pozitivă pentru societatea noastră și economiile noastre și aceste lucruri nu sunt încă vizibile. În al doilea rând, uh, o chestiune care are o pronunțată dimensiune de 80% dintre lucrătoarele la domiciliu sunt femei, sunt afectate în special uh, femeile migrante și, nu în ultimul rând, deseori sunt exploatate, sunt vulnerabile vis-a-vis -vis de abuz și există multe tipuri de exploatare în acest domeniu și ar trebui să abordăm și această chestiune. Acum, dacă ajungem și la ceea ce putem face noi, ce am putea propune noi pentru a schimba situația, putem solicita o garanție de tratament egal pentru toți lucrătorii, pentru a exista niște standarde sociale, contribuții sociale, protecția față de orice fel de exploatare, o garanție pentru toți lucrătorii, lucrătoarele la domiciliu și o recunoaștere a faptului că acest, uh, aceste munci sunt vitale pentru societățile noastre. Până acum, doar patru state membre ale Uniunii Europene au ratificat Convenția ILO uh, cu privire la lucrătoarele la domiciliu. cred că noi ar trebui să solicităm ca toate statele membre să ratifice această convenție pentru că ar putea constitui un prim pas pentru a garanta protecția față de exploatare, dar și de a veni cu o recunoaștere față de acest tip de muncă în societatea noastră. Cred că dacă s-ar putea include aceste elemente, am fi foarte mulțumiți. Mulțumesc, doamna Bisera. Eh, quiero darle... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Cuneva pentru acest raport pe care l-a propus, pentru că subiectul ne privește pe noi toți. Cunoaștem cu toții pe cineva care este lucrător domestic sau avem pe cineva care ne ajută sau oameni care lucrează, știm oameni care lucrează în acest domeniu și știm care sunt condițiile. Aș avea niște observații din partea doamnei Mlinar, care nu poate fi prezent astăzi aici. Și cred că pe lângă faptul că vorbim de un subiect foarte nuanțat, pentru că activitatea domestică nu este aceeași cu situația lucrătorilor domestici, femeile, în general, desfășoară o activitate mai extinsă decât simpla activitatea lucrătorilor um, domestici, cum ne-a spus colega noastră, dar în orice caz trebuie să subliniem că vorbim aici despre milioane de fete și femei care lucrează ca lucrătoare domestice în locuințe particulare și care, pe lângă rolul important pe care l-au în societate pentru ca persoanele, femeile să poată avea o viață profesională, să-și poată concilia viața profesională cea personală, Vorbim despre uh, unul dintre cele mai exploatate grupuri sau una dintre cele mai exploatate uh, categorii. Convenția din 2011 a fost ratificată de patru state membre. Mi-ar plăcea să știu de ce restul de 28 de state membre nu au făcut-o. Nu există niciun motiv și cred că nicio scuză eh, că au trecut doi ani și iată că nu au ratificat-o, pentru că vorbim totuși de pură dorință de a face acest lucru. Cred că trebuie să cerem în mod imediat să se respecte angajamentele și ca statele membre care deja au făcut uh, ceea ce trebuia făcut, uh, adică pachetul acestei convenții există, tot ce trebuie acum să facă este să aplice prevederile. De asemenea, cum spuneau colegii noștri, este important să se recunoască impactul social pozitiv pe care l-au aceste lucrătoare, pentru că ele contribuie la bunăstarea familială și individuală și Uh, știm că genul acesta de servicii sunt din ce în ce mai solicitate uh, și lucrătorii domestici pot să efectueze o serie de um, sarcini, uh, atât curățenie, dar îngrijă și persoane și asta este altceva. Îngrijirea persoanelor în vârstă sau a copiilor sau persoane cu probleme de sănătate înseamnă altceva decât um, activitatea de curățenie. Acest lucru are impact asupra stabilității și caracterului societății pe care vrem să-l creăm. Avem, prin urmare, această cerință care trebuie să fie abordată cât mai repede, luând în considerare faptul că lupta împotriva traficului de ființe umane trebuie să se facă într-un mod coerent, coordonat și eficient. Și în încheiere, aș vrea să subliniez că, după părerea noastră, este foarte important să se stabilească o vârstă minimă pentru lucrătorile domestice, așa cum se întâmplă în celelalte activități. Și accesul la genul acesta de activitate uh, nu trebuie să înseamnă um, negarea drepturilor fundamentale, cum ar fi dreptul la educație. Trebuie să fim foarte atenți aici, pentru că dacă există o prioritate în această comisie, și doamna Rodriguez ne va spune imediat despre ce este vorba, atunci vorbim despre educație. Aceasta este cheie și trebuie să Înțelegem că uh, e un drept care trebuie respectat cu orice preț. Mai există un alt aspect cheie. În multe cazuri se vorbim despre activități nedeclarate în acest domeniu. Vorbim despre un fenomen pe care îl constatăm în multe, statele, în multe state membre, acest lucru are impact asupra veniturilor economice. Uh, este până la urmă activitate economică nedeclarată. Și să nu uităm nici legătura dintre acest gen de activități și politicile naționale de migrare. Având în vedere caracterul restrictiv în ceea ce privește activitatea domestică, lucr- în multe state membre, știm că de aici rezultă multe motive de nereguli, de activități precare, nedeclarate și cred că nuanțele bogate ale acestui raport trebuie avute în vedere, pentru că vorbim despre dimensiune socială, dimensiune economică și sper că toate aceste puncte de vedere pot ajuta la îmbunătățirea raportului. Mulțumesc! Muito obrigada, Sra. Becerra. Uh, já Mulțumesc foarte mult, doamna Piseră. Au intervenit așadar o serie întreagă de colegi și dat fiind faptul că nu mai dorește nimeni să intervină, am să întreb pe doamna raportor dacă dorește să comenteze intervențiile de până acum. Mulțumesc foarte mult pentru observații. Nu pot fi decât de acord cu cele spuse, dar permiteți-mi să încerc să formulez câteva răspunsuri. În ceea ce privește violența, da? Este un fenomen care există și va exista în continuare atâta timp cât nu vom reglementa această meserie. Va trebui să stabilim principii comune pentru că atâta timp cât nu o facem, va fi greu pentru aceste femei. Pot fi exploatate, de pildă, și nu au posibilități de negociere, de pildă în ceea ce privește remunerarea lor. Femei din toate categoriile de vârstă lucrează în acest uh, sector, iar obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a proteja toate categoriile de vârstă vizate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iată deci că am avut un schimb de opinii și sunt sigură că va fi foarte util pentru redactarea acestui raport Dispunem de următoarele informații. Dezbaterea pe marginea proiectului de raport va avea loc la întâlnirea, uh, reuniunea comisiei noastre din 14-15 septembrie. Vă propun acum să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Vom analiza amendamentele înaintate pe raportul care vizează emanciparea fetelor prin educație în Uniunea Europeană. Acest raport se va vota mâine în această comisie și vom începe acum dezbaterea amendamentelor și am să dau cuvântul raportoarei noastre, doamna Liliana Rodriguez. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să insist asupra proastei traduceri în limba portugheză, pentru că e o nuanță aici la traducerea din uh, engleză care în portugheză rezultă a fi dobândirea de abilități, ceea ce nu e același lucru cu emanciparea. În orice caz doresc să mulțumesc tuturor pentru susținerea dumneavoastră. Contribuțiile dumneavoastră au fost cruciale. 206 amendamente au fost um, înaintate, prin urmare 206 idei noi și am reușit să cădem de acord uh, pe un număr de 20 de amendamente de compromis vrem să ne concentrăm uh, atenția asupra educației femeilor și uh, emanciparea lor prin educație. Educația pentru femei este uh, un lucru important, dar nu este un scop în sine. Este un lucru care contribuie la autostimă și, până la urmă, uh, Educația reprezintă un element cheie pentru emancipare. Nu putem avea o abordare de sus în jos vis-a-vis -vis de educație, ci invers, de jos în sus. O casă trebuie pusă pe o temelie solidă. Uh, și uh, într-o societate democratică accesul trebuie să fie nediscriminatoriu. În orice caz, calitatea trebuie să fie o valoare importantă pentru Europa democratică. Educația, prin urmare, este foarte importantă și egalitatea de gen este importantă în toate uh, sectoarele. Oamenii învață de timpuriu și știm că fetele deseori sunt discriminate. Prin urmare, e nevoie de o revoluție, să înfăptuim o revoluție, cea a libertății. La începutul acestui proiect am definit obiective generale, garantarea egalității între fete și băieți, uh, apoi respectarea Convenției de la Istanbul în ceea ce privește prevenirea discriminării de gen, cu alte cinci obiective specifice, crearea unei culturi uh, școlare a egalității de gen, coordonarea uh, curiculei în acest sens, apoi îmbunătățirea poziției femeilor, așa numitelor uh, cote roz, promovarea independenței economice a femeilor. Atunci când am definit aceste obiective, a trebuit uh, să venim și cu niște măsuri uh, concrete pentru a ne um, conforma și orientărilor date de Consiliul European. De asemenea, este nevoie de campanii informative, care nu trebuie să fie stereotipe, campanii de informație în ceea ce privește egalitatea gen pentru profesori, uh, controlarea materialelor pedagogice și, pas cu pas, promovarea unei culturi școlare a egalității de gen, apoi inițiative pentru reconcilierea egalității de gen, îmbunătățirea procentajului uh, profesorilor uh, în învățământul primar și uh, instruirea fetelor în școli. Sigur că există niște diferențe ideologice naturale în ceea ce privește contribuțiile din partea tuturor grupurilor politice parlamentare. Pot să uh, spun că uh, sunt mulțumită de compromisurile la care am ajuns, pentru că, iată, am uh, împărtășit niște măsuri concrete, ca de pildă formarea tuturor celor care fac parte direct sau indirect din comunitatea pedagogică curicula uh, școlară formală sau informală, necesitatea de a garanta un acces uh, egal la informații și la tehnologia informațiilor și a comunicării, apoi dezvoltarea unui spirit de libertate, emancipare feminină, material pedagogic corespunzător, integrarea în uh, programele școlare, și sublinierea nediscriminării. Curicula școlară reprezintă uh, locul unde trebuie să regăsească aceste informații. Și de aceea nu sunt de acord cu traducerea în portugheză a titlului. Noi respingem ideea de dominare și dominatori. Vrem ca Europa să fie un loc unde diferențele să nu existe, tinerele femei trebuie să fie în poziții, uh, într-o poziție egală cu um, băieții. Pentru noi e clar că și bărbații tineri au un rol important în atingerea acestui deziderat. Mulțumesc tuturor celor care au uh, contribuit nu e vorba aici de un raport al socialiștilor. Nu cred că putem vorbi aici de o împărțire în stânga-dreapta acestor idei. Vrem să venim cu un raport al tuturor și să protejăm tinerele noastre care în scurt timp vor deveni femei. Vrem să protejăm fetele și să dispunem și de libertate de expresie în Europa. Acest raport trebuie să protejeze și uh, fetele care sunt în afara Europei. De aceea sper că mâine veți acorda un vot uh, favorabil acestui raport, pentru că este vorba de un uh, drept uman a tuturor uh, fetelor, un drept fundamental. Mulțumesc foarte mult, uh, Liliana Rodriguez. Eu cred că comentariile pe care le-ați făcut vis-a-vis -vis de traducerea titlului Um, au fost uh, notate și de secretariat și acum voi deschide dezbaterea și are cuvântul doamna Galpeci. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru colaborare. A fost o colaborare extrem de fructuoasă. Am ajuns la niște uh, rezultate foarte importante, iar raportul oglindește acest lucru și aș dori să-i mulțumesc încă o dată. Obiectivul nostru comun este ca educația să uh, fie făcută în mod corespunzător și trebuie să înlesnim accesul femeilor la educație, în special în situații uh, defavorizate educația este eh, importantă nu doar pentru faptul că femeile se pot astfel realiza mai bine, ci eu sunt convinsă că acest lucru poate contribui și la combaterea sărăciei. Educația și accesul la educație reprezintă o forță motrică importantă și pentru economie și în acest context educația femeilor este extrem de importantă și aici putem investi deosebit de eficient. Avem foarte multe de făcut și de aceea este extrem de important să încercăm să găsim un numitor comun, astfel încât să transmitem un mesaj unitar și să contribuim astfel la atingerea unor progrese. Consider că Mecanismele sunt importante pentru uh, această crearea posibilității unui tratament egal. Există indicatori, avem nevoie de un studiu vis-a-vis -vis de eficiența acestor măsuri și important mai e de menționat și faptul că și resursele sunt uh, importante. În document uh, evidențiem și acest element. E vorba de resurse din partea Uniunii Europene pe care trebuie să le folosim și să o facem într-o manieră eficientă. E cam tot ceea ce doream să spun. Cred că acest document are un nivel ridicat. Mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Mulțumesc, doamna Besera. Gracias, señora Zuber. Mulțumesc doamnă președinte. Vreau să folosesc această ocazie pentru a sublinia cât de important este să lucrăm în genul acesta de, pe genul acesta de reforme atât de complexe, care au atâtea legături cu fiecare dintre aspectele care le înconjoară. Avem ocazia să lucrăm împreună, cum s-a întâmplat cu doamna Rodriguez și cu cât sunt mai îmbogățite, cu atât avem o capacitate mai mare de a aduce amendamente, de a îmbunătăți raportul. Pot să spun că am avut o activitate foarte bună, am reușit ca lucrurile să fie extinse, am inclus uh, o sferă mai largă, am avut seminarii, am vorbit și cu mass media. Este important să includem toți factorii implicați în aceste domenii, pentru că până la final acest raport, pe lângă faptul că are legătură cu toate subiectele pe, la, pe care le-am menționat. Mesajul principal pe care vrem să-l transmitem este cel mai important și anume educația este mediul esențial pentru autonomie și independență. Despre asta este vorba. Fără educație n-ai nici autonomie, nici independență și din două puncte de vedere mm, acesta este foarte important. Accesul la educație toate femeile, toate fetele trebuie să aibă acces la educație, pe de o parte, și pe de altă parte, conținutul acestei educații trebuie să fie adecvat. Pentru că nu prea ajută la mult dacă ai acces la educație, dar conținutul um, formării pe care o primești nu este de calitate. Vreau să Mulțumesc tuturor care au participat cu sugestii și aș vrea să subliniez un aspect care este important uh, pentru educație, pentru autonomie și pentru independență, și anume importanța de a introduce în toate programele școlare informații referitoare la educație sexuală și de reproducere. Fetele trebuie să-și cunoască corpul, să știe cum să-l controleze, fetele și băieții, sigur. Educația aceasta este valabilă pentru toți copiii. Dar copiii trebuie să-și cunoască bine corpul, să știe ce servește la ce, cum pot uh, să se descurce schimbările pe care le vor uh, întâlni în viață, pentru că corpul te însoțește toată viața. Trebuie să-l cunoști. Dacă toate aceste lucruri nu se introduc în programele școlare, cu greu vom putea vorbi despre educație care să ajute femeile. Și asta are legătură cu un alt aspect pe care îl consider important în acest raport, și anume importanța de a elimina stereotipiile atât la școală cât și în mijloacele de comunicare, care sunt până la urmă purtătorul de cuvânt și care influențează societatea și publicitatea. Și mai există un aspect subliniat de doamna Rodriguez și anume cât importanța egalității de gen la nivelul profesorilor. E greu să vorbești despre o societate egalitară dacă în rândul profesorilor această egalitate de gen nu se regăsește. Trebuie, prin urmare, să avem o viziune holistică. Asta este valabil pentru toate domeniile, dar cu atât mai mult în educație. Și acesta nu este doar un termen la modă, ci este un termen foarte important, mai ales în domeniul educației. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul următoarei colege. Doamnă președinte, aș dori mai întâi să mulțumesc, doamne raportor, pentru acest excelent raport în legătură cu care am colaborat foarte bine și am reușit să ajungem la compromisuri de foarte bună calitate și vă mulțumesc pentru acest lucru. Așa cum au spus colegele, sistemul de învățământ este foarte important uh, pentru a favoriza egalitatea de gen. Atunci când trăim într-o societate patriarhală, ne, în care bărbații dețin puterea de secole, este fundamental să schimbăm relația, această relație între oameni și eu cred că prin educație putem uh, asigura această schimbare și astfel femeile ar uh, dobândi o nouă independență. Trebuie să punem capăt stereotipurilor și să dăm copiilor multe posibilități de a crește, de a se dezvolta și nu doar două posibilități. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru tot ceea ce a făcut și pentru uh, dorința de a colabora cu noi și aș dori de asemenea să subliniez câteva aspecte în legătură cu care nu am reușit să ajungem la un acord. De exemplu, un amendament uh, 132 pe care l-am propus în legătură cu cursurile de autoapărare feministă. Poate că vi se pare un concept ciudat, dar este foarte important pentru că este un instrument pe care le avem la dispoziție pentru a putea face față eventualelor atacuri violente. De aceea eu aș dori ca în programele școlare să existe și astfel de cursuri de autoapărare pentru fete. Trebuie să ca fetele și tinerile femei să învețe să se apere și să-și ceară drepturile în societate, să-și apere corpul, dar nu doar, să se apere și de hărțuire. Și cred că este un element foarte important strâns legat de această chestiune de uh, dobândire de capacități, de uh, conceptul de emancipare. E vorba de amendamentul 132. Poate nu știți, dar Suedia și Chile sunt uh, țări care au privatizat foarte mult sistemul de învățământ și ne confruntăm acum cu riscul ca sistemul nostru educativ, adică școlile, să devină aproape societăți cotate la bursă. Uh, sunt, uh, este un risc, un risc major și astăzi banii contribuabililor, banii din impozite ajung în școli, dar uh, Uh, prin acest uh, inter, prin intermediul lor ajung până la urmă în buzunarul investitorilor privați și de aceea am depus amendamentul 112 în care insistăm că fondurile publice nu trebuie să ajungă în buzunarele unor investitori privați. Deci Suedia și Chile sunt cele două țări din lume unde um, educația este cel mai mult privatizată. Și mai este un amendament 146 pe care l-am pregătit și l-am depus, în care vorbim despre viziunea pozitivă legată de persoanele LGBT. Observăm că anumite părțile societății, în anumite părțile societății, homofobia câștigă teren și tinerii din categoriile LGBT suferă de uh, perturbări psihice până la urmă, deci există o reală problemă de sănătate psihică, mai ales în uh, rândul transexualilor, dar și în rândul homosexualilor. De aceea este important ca în uh, școli să se dea o imagine pozitivă în legătură cu acest uh, aceste grupuri LGBT. Acest lucru este important și din punctul de vedere al perspectivei feministe în societatea noastră. Doresc să mulțumesc încă o dată doamnei raportor pentru acest raport foarte complet și care, pe care îl vom vota mâine în comisia noastră și mai târziu în plenară. Sper. Mult obrigada, Mal. Mulțumesc, Malin. Și acum are cuvântul doamna Hanca de la Verzi. Mulțumesc. S-au spus deja multe lucruri foarte importante. Doresc să mulțumesc și eu, doamnei raportor. Doresc doar să subliniez un lucru care a fost deja menționat de doamna Björk. Pentru noi este foarte important să includem în acest uh, raport și situația tinerilor uh, LGBT, pentru că uh, numărul sinuciderilor în rândul acestor categorii este încă alarmant de mare și mai ales tinerii transexuali sunt cei mai uh, hărțuiți, afectat discriminări în școli și este important uh, emanciparea acestor, acestui grup de tineri este foarte importantă pentru ca obiectivele raportului să fie atinse. Deci considerăm că în programe Uh, cu uh, trebuie să fie inclusă diversitatea sexuală, dar și programe împotriva discriminărilor pe bază de identitate, pe bază sexuală, dar și în modul în care este exprimat genul Uh, deci acesta este un punct foarte important în raport pentru că în multe școli ne confruntăm cu aceste probleme foarte mari. Um, în multe institute de învățământ există multă discriminare încă împotriva acestui uh, grup, acestei minorități și de aceea trebuie să insistăm asupra um, acțiunilor pentru a evita discriminarea împotriva acestora. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Coborn de la FDD. FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport uh, nu face decât să cere cote de gen. Se vorbește despre egalitatea de gen în instituțiile de învățământ, dar predarea, învățarea trebuie să fie prioritatea noastră. S-a propus chiar un premiu pentru egalitatea de gen. Sunt convins că miile de oameni care merg la băncile alimentare vor fi încântați de modul în care folosim noi banii. Am depus mai multe amendamente. În amendamentul, 20 se spune că deciziile studenților care, elevilor uh, um, contribuie la um, modificarea pieții muncii. În amendamentul 39 se spune că bărbații trebuie să fie mai mult implicați în îngrijirea copiilor și trebuie să se redistribuie sarcinile în cadrul familiei. Uniunea Europeană nu are niciun drept să uh, intervină în viața privată a familiilor și a cuplurilor. Amendamentul 105 și 108 cer campanii de informare în legătură cu combinarea carierei cu uh, viața familială și un alt amendament cere ca uh, în școli fetele și băieții să, învață despre, să învețe despre rolul lor în familie. Nu aveți dreptul să spuneți copiilor când și cum să își uh, fondeze familia. Un alt amendament recomandă introducerea unor cursuri de apărare, de autoapărare pentru fete. Ce e aia, cursul de apărare pentru fete? A învăța disciplina și autoapărarea este un obiectiv laudabil, dar de ce doriți să combinați asta cu propaganda politică? În fine, amendamentele 141, 143 și 161 cer educație sexuală în școli. Uniunea Europeană, doamnelor și domnilor, nu are dreptul de a influența sistemul de învățământ din statele membre și nu are, Uniunea Europeană nu are nicio competență în domeniul politicilor educaționale. Eurodeputații ar trebui să-și aducă aminte acest lucru înainte de a adopta acest raport și aceste amendamente. Îmi cer scuze, vâna microfonului, uh, că volumul a fost atât de ridicat, spune vorbitorul. Agora o senhor Petir do PPE. Are cuvântul acum uh, domnul sau doamna Petir de la PPE. Mulțumesc. Onima koji su rekli da... Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să mă alătur celor care au spus că acest uh, raport a beneficiat o traducere extrem de proastă. E aceeași situație și cu croata. De aceea aș dori să rog um, secretariatul să se ocupe de această problemă pentru ca traducerile să poată fi inteligibile. Pe de altă parte, înțeleg uh, poziția de la care pornește doamna raportor, pentru că ea își dorește să vină cu o contribuție pentru îmbunătățirea sau sublinierea importanței educației pentru fete în Uniunea Europeană. Dar este și un subiect delicat, pentru că va trebui să avem grijă cum anume facem acest lucru pentru a nu fi acuzați de ingerințe în uh, subsidiaritatea statelor naționale. Sigur, uh, chestiuni care vizează educația și familia rămân în competență exclusivă a statelor membre. În plus, aș dori să îi fac o propunere doamnei raportor, uh, pe care am formulat-o și într-un amendament. Pentru că cred că este important să consolidăm temeiul juridic uh, pentru acest raport. Uh, Trebuie să ne axăm pe convenții care au o valabilitate globală și care sunt extrem de importante pentru uh, fete. Așadar, solicit să se facă trimiteri și la Convenția privind drepturile minorilor și, dacă uh, permiteți, și un amendament oral uh, atunci uh, v-aș propune ca și în textul uh, dispozitiv să mai introducem pe lângă trimiterea la Convenția pentru Drepturile Minorilor uh, și să mai amintim așadar și de Convenția privind drepturile omului, drepturile civile și politice ale individului și protocolul cu privire la drepturile omului. Cred că ar trebui să enumerăm toate aceste documente în acest raport, pentru că acest lucru ne va oferi un temei juridic mai puternic și va trebui să avem grijă ca aceste documente să fie respectate toate atunci când este vorba de educația fetelor în Uniunea Europeană. A mai fost uh, exclus un alt aspect pe care eu îl consider uh, important și majoritatea populației din Croația Uh, de altfel, și anume faptul că părinții au atât dreptul cât și obligația de a supraveghea educația uh, copiilor lor. Așa se amintește și în articolul 18 din Convenția cu privire la drepturile minorului și pe această convenție mi-am fundamentat și amendamentul 76 pentru că este dreptul părinților de a-și asuma responsabilitatea pentru educația copiilor lor, dar uh, și pentru modul în care uh, organizează timpul uh, copiilor pentru activități educative. Pentru că dreptul de creștere și educare îl au părinții. Nu, nu e vorba aici doar de morală sau etică este vorba de binele uh, minorilor și de aceea v-aș ruga să includeți și aceste idei în raportul dumneavoastră și, încă o dată, toate aceste documente și convenții internaționale pe care nu trebuie să le trecem cu vederea, pentru că e la fel de important ce învățăm și din familie, pentru că ce oameni devenim învățăm și în cei șapte ani de acasă. Mulțumesc. Mulțumesc, care cuvântul doamna Sitnanska. Ďakujem președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru buna colaborare, precum și raportorilor din umbră. Nu există niciun dubiu în legătură cu faptul că este fundamental să se garanteze egalitatea de gen toți suntem de acord cu acest lucru și, uh, în plus, uh, o bună educație este una dintre metodele pentru a atinge acest obiectiv de egalitate de gen între femei și bărbați, așa cum s-a spus, o bună educație poate contribui la reducerea sărăciei, atât în rândul bărbaților cât și în rândul femeilor, dar acum vorbim despre femei. Deci, educația este un, un instrument uh, adaptat pentru a face pași înainte pe această cale. Mă bucur că mai multe amendamente ale mele, care puneau accentul pe faptul că multe fete azi nu beneficiază încă de suficient acces la un învățământ de calitate, a fost acceptate. Mă gândesc la fetele sau de, la, copile cu, la copiii cu abilități sau care suferă de marginalizare sau copiii imigranților. Este important Uh, să fim foarte atenți să nu intrăm în domeniul competențelor statelor membre, pentru că învățământul este o competență a statelor membre. Așa că eu voi fi foarte atentă mm, în legătură cu modul în care dăm noi instrucții în legătură cu conținutul programei. Așa cum s-a spus, uh, acest raport ar trebui totuși să facă referire la faptul că mai, în primul rând, părinții sunt aportă responsabilitatea educației copiilor lor. Și în propunerea de amendamente 77 și 78 se va ce referire la faptul că alegerea uh, tipului de uh, educație, de învățământ pentru copiilor este o responsabilitate a părinților. Uh, deci nu doar școlile poartă responsabilitatea. Uh, și o ultimă observație legată de sprijinirea amendamentelor la care se face referire la uh, includerea familiei. Eu am uh, două fete și un băiat, așa că vorbesc din experiență. Uh, educația în casă, în familie, este fundamentală și dacă bărbații, băieții învață să respecte femeile, să contribuie la munca în casă, um, vor continua să facă acest lucru uh, și mai târziu în mod natural. Și, însă este treaba părinților să dea această educație. Mulțumesc! Și acum o a doua rundă de vorbitori. Are mai întâi cuvântul doamna Besera, vă rog foarte rapid pentru că este deja a doua intervenție a dumneavoastră. Para... Foarte repede. O intervenție pentru domnul Con și doamna Peti. Diferența între acest raport și momentul în care ne aflăm momentul de față este că avem strategia 2015-16-20 referitoare la egalitatea de gen. Acesta este cadrul în care trebuie să ne situăm și care ne permite să ne cunoaștem poziția strategică și care subiecte sunt sau nu de competența instituțiilor UE. De aceea nu are nicio legătură cu subsidiaritatea. În acest cadru al liniilor strategice, pe care le-am stabilit aici, avem totuși niște puncte de referință de neocolit pentru a ști până unde putem merge și ce ține și ce ți- nu ține de noi în acest domeniu al educației. Sr. Cobor, eu pesc că seja mesmo muito breve. Domnul Cobor, tot așa vă rog foarte rapid și dumneavoastră că nu mai avem mult timp. I promise, Madam President. Promit, doamnă președinte. Doresc să spun că, sincer, nu este competența statelor membre și nici a Uniunii Europene să, nu este competența Uniunii Europene să interfereze cu învățământul în statele membre. Regatul Unit, când a intrat în Uniunea Europeană, a uh, Uh, semnat un tratat, dar nu a fost de acord să spună oamenilor cum să-și educe copiii sau uh, să suporte critici la adresa sistemului său de învățământ. Statele membre trebuie să se ocupe de asta și Parlamentul nu trebuie să aibă nimic de a face cu așa ceva. Passamos então agora uh, Și acum dau cuvântul reprezentantului sau reprezentantei Comisiei Europene, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc. Sunt uh, domnul Angrianus de la Direcția Generală pentru Educație și Cultură. Acest raport este foarte important și ne bucurăm că s-au făcut că, că se, se progresează în adoptarea acestui uh, raport în el se identifică multe elemente foarte importante și se oferă multe soluții. Se arată că egalitatea de, de gen uh, uh, nu apare, nu, nu se va înfăptui peste noapte, că rămân încă provocări um, la adresa egalității de gen în sistemele europene de învățământ. Există o a doua dimensiune care este folosirea educației ca instrument fundamental pentru a obține transformarea în societățile noastre și, în al treilea rând, rolul educației și formării pentru uh, cooperare și dezvoltare la nivel internațional. Doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați implicat, ați colaborat cu Comisia în toate stadiile adoptării acestui raport și așteptăm cu nerăbdare proiectul final de raport și să vedem care va fi impactul uh, acestuia asupra politicii. Mulțumesc. Domnule raportor, uh, în timpul dezbaterei s-au făcut diferite observații, s-au pus diverse întrebări, așa că vă ofer acum uh, cuvântul pentru a răspunde, pentru a reacționa. Nu pot, bineînțeles, să răspund uh, fiecare observație și fiecare întrebări. Uh, pot să spun că ce m-a surprins cel mai mult a fost uh, dialogul foarte liber pe care și liniștit pe care l-am, l-am purtat. Am putut purta o discuție civilizată, am avut o dezbatere, un schimb de opinii fundamental pentru a obține rezultatul pe care îl dorim cu toții. Acest raport, bineînțeles, nu dorește să interfereze cu um, uh, politicile și competențele statelor membre. Face doar recomandări, să fie foarte clar acest lucru. Noi am recomandat ceea ce ni se pare nou ca fiind cea mai bună soluție pentru fete, femei și uh, pentru a face pași înainte pe calea egalității de gen. Mai sunt multe de făcut încă, uh, se mai poate încă ameliora raportul și eu cred că produsul final reprezintă rezultatul voinței tuturor um, deputaților din această comisie. Pentru a răspunde întrebării colegului nostru, colegei noastre, mă scuzați, uh, nu am introdus în raport uh, uh, elementul legat de cursurile de autoapărare, dar asta nu înseamnă că nu sprijinim importanța dezvoltării tuturor competențelor fetelor inclusiv competențelor fizice. Deci, această propunere rămâne în discuție. De asemenea și elementele legate de lupta împotriva discriminărilor, împotriva grupurilor LGBT. Nu am fost pentru uh, folosirea unei liste de grupuri care suferă discriminări pentru a nu uita pe cineva, dar într-adevăr nu trebuie să pierdem această problemă din vedere. Doresc să mulțumesc încă o dată tuturor colegilor care au lucrat la acest raport pentru toate ideile propuse și sper că mâine vom uh, putea vota uh, în favoarea acestui raport. Mulțumesc! votul Vă mulțumesc! Deci votarea acestui raport va, va avea loc mâine după ora 10. Și acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi și îi rog pe cei care vor interveni în dezbatere să vină aici uh, la prezidiu, deci uh, celor care vor face prezentări să vină la prezidiu, pentru că urmează un schimb de opinii în legătură cu noile orientări pentru integrarea în acțiunile umanitare a unor intervenții împotriva violenței de gen. Comisia pentru Egalitatea de Gen a hotărât pe 31 martie să organizeze această dezbatere. Uh, să avem deci un schimb de opinii cu UNICEF-ul pentru a ne prezenta aceste noi orientări care vor fi apoi integrate în acțiunea umanitară împotriva violenței de gen. Comisia a invitat au invitat-o și pe doamna președinte a Comisiei pentru Dezvoltare, doamna McCavan, care trebuia să fie copreședinte, dar dânsa nu a venit și este înlocuită de vicepreședintele Comisiei DEVE, domnul Culoglu, care se află aici alături de mine. Considerăm că acest schimb de opinii va putea contribui în mod natural uh, la uh, avizul pe care îl va pregăti comisia noastră și îl va transmite comisiei DEVE în pregătirea summitului mondial privind provocările din acest domeniu și raportor uh, pentru acest aviz este colega Ana Head de la S&D. Alături de noi uh, se află diferite personalități care reprezintă diverse organizații și uh, pentru a introduce dezbaterea voi da acum cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei DEVE, Stelios Culoglu. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi invitați. În numele comisiei noastre vă urez bun venit. Aceste noi orientări care sunt prezentate în Consiliu sunt care sunt prezentate în Parlamentul European, se corectează vorbitorul, sunt extrem de importante. Există persoane care își desfășoară activitatea în zone de conflict, care ne prezintă imagini și informații cu privire la tragediile umanitare. Există, prin urmare, conflicte în desfășurare în momentul de față. Am văzut în Congo, în Sudan, în Irak, în Siria. Persoanele cele mai vulnerabile, femeile și tinerele fete, sunt cele mai expuse în aceste situații și care suferă cel mai mult de pe urma războaielor. Răpiri, exploatare sexuală, viol, sclavie, traficul cu femei și căsătorii forțate. Iată lucruri pe care le aflăm și care ne arată că este extrem de important să acționăm urgent pentru a proteja drepturile femeilor și fetelor. Toate aceste conflicte pe care le urmărim îndeaproape nu sunt conflicte neutre, minore. Vorbim despre consecințe diferite în funcție de victime, dacă sunt bărbați, femei sau tinere fete. Trebuie să vedem care sunt măsurile ce trebuie luate pentru a proteja aceste victime extrem de vulnerabile de aceste conflicte. Și aceste orientări, după părerea noastră, reprezintă un instrument extrem de important în cadrul unei încercări mai generale de a lupta împotriva crizelor umanitare. Mulțumesc și dau acum cuvântul lui Ines, domnule președinte. Brigada Stelios. Mulțumesc, Stelios. Putem da acum cuvântul invitațiilor noștri cărora le și mulțumim în numele Comisiei pentru Femei pentru prezență. Avem aici alături de noi o serie de invitați. Îi dau cuvântul doamnei Gwyn Lewis, reprezentantă a biroului UNICEF pentru programe de urgență. Aveți deci cuvântul pentru 10 minute. Uh, thank you very much. Um, I have a... Mulțumesc. Am o prezentare în PowerPoint, să vedem dacă e gata. Mă mulțumesc pentru invitație. Avem o, uh, niște orientări. Aceste orientări sunt extrem de importante pentru noi, sunt esențiale pentru UNICEF. Prin urmare, suntem încântați să putem fi prezenți aici, să vi le uh, aducem la cunoștință. Aceste orientări sunt valabile în toate domeniile, inclusiv în munca cu copiii, în regiunile de conflict și în cazuri de dezastre naturale. Orientările vor fi adoptate la nivel înalt uh, în cadrul Comisiei pentru standarde interagenții, ceea ce înseamnă că întreaga comunitate ONG-urilor vor aplica aceste standarde și văd reprezentanți aici. Orientările sunt pregătite deja de mult timp. Procesul acesta a durat cam 2 ani pentru că am fost implicați în procese de consultare extinse cu experți, dar cu, cu experți sectorial, cu experți din domeniu, cu experți din 66 de țări, am făcut studii, am transmis chestionare în 66 de țări, am avut um, intervenții în Mali, Somalia, Filipine, El Salvador și așa mai departe. Deci procesul este unul extins pentru a ne asigura că aceste orientări pot să fie aplicate și folosite în toate țările afectate de criză. Audiența țintă, publicul țintă, este reprezentat de toate comunitățile și actorii umanitari în zone de conflict și dezastru pentru a planifica, implementa, coordona, monitoriza și evalua acțiunile esențiale necesare răspunsului umanitar, GBV, este un instrument uh, pentru specialiști non-GBV mai degrabă decât GBV. este relevant și pentru restul actorilor din domeniu, pentru că pregătirea acțiunilor în domeniul umanitar trebuie să ia în considerare toate aceste aspecte. Ne ajută să ne gândim cum putem uh, crește nivelul de rezistență cu partenerii naționali, cum putem să ajutăm guvernele să răspundă în cazul acestor violențe de gen sau GBV. Un aspect important este faptul că nu încercăm să ne uh, asigurăm că există date care să arate că există GBV. Adesea, stigmatul atașat violenței pe bază de gen face ca monitorizarea să fie redusă, există teama de represalii, ceea ce face să nu avem datele de care avem nevoie. Prin urmare, există informații pe care le avem, dar uh, presupunem că se întâmplă în toate situațiile valabil în Pakistan pe durata inundațiilor, în Mali, unde uh, sexul tranzacțional era folosit în cazul populației strămutate, violențele din Liberia. Toate acestea sunt cazuri uh, unde nu avem informații oficiale, dar uh, se știe că s-au întâmplat. În, aceste, în cazul acestor orientări, lucrurile stau altfel față de uh, cele emise de Comisia Interagenție, și anume că accentul este mult mai larg. Înainte ne exam doar pe conflicte și impactul conflictelor asupra violenței sexuale, lucru care continuă să rămână o prioritate, dar avem în vedere și alte forme de violență de gen. Le vedeți enumerate pe ecran. Prostituție forțată, căsătorie copiilor, sunt toate lucruri pe care am încercat să le discutăm și uh, să le includem în programele noastre. În ceea ce privește conținutul, ca să vă oferim o imagine a conținutului orientărilor, subliniem nevoile diferitelor categorii de populație, diferite grupuri de vârstă, dizabilități, LGBTI, vulnerabilități diferite, care sunt incluse în violența de gen și uh, accentul se pune pe cum colaborăm pentru a oferi un răspuns. Securitatea alimentară, sănătate, nutriție sunt de asemenea avute în vedere și se vorbește și despre tipuri diferite de dezastre, cum lucrăm în mediul urban față de cel rural și cum integrăm toate aceste activități în programele umanitare normale. Fiecare sector, de exemplu, are o, o listă de verificare esențială pentru a verifica să nu ne scape nimic din vedere. De exemplu, cu tremurul din Nepal sau din Filipine, taifunul de anul trecut, a crescut foarte mult numărul cazurilor de trafic ca urmare a acestor dezastre naturale și evident în cazul zonelor de conflict um, se manifestă lucruri similare. Alte aspecte, toate acestea sunt încadrate pe baza unor principii umanitare, se iau în considerare drepturile omului și um, oferă un cadru internațional pentru obligația um, umanitară de a aborda violențele de gen. Ce am încercat este să prezentăm studii de caz, să dăm exemple, ce este important la aceste orientări este că putem să determinăm țările să se implice, să situeze activitatea în context pentru a prioritiza resursele și pentru a răspunde mai bine la nevoile grupurilor vulnerabile. E important de asemenea de constatat că toate aceste lucruri necesită expertiza în domeniu, în sector și în țările în cauză, deci este important să existe niște sisteme de referință care să fie cunoscute și facem legături cu alte instrumente, cum ar fi markerul de gen sau strategii de protecție mai ample. Indicatorii și monitorizarea sunt esențial și am constatat că este foarte dificil să demonstrezi um, probe în ceea ce privește integrarea violenței de gen în programare. Uh, deci evaluarea și monitorizarea sunt interesante pentru a ne asigura că această integrare nu doar care loc, ci și continuă în timp pentru a avea un impact suficient asupra populației și pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă sistematic în timp. Cadrul pe care îl propunem urmărește rezultatele la nivelul populației, prezintă rezultatele activităților programate pentru a vedea cum se îmbunătățesc lucrurile și măsură progresul către deplinirea obiectivelor globale. Aceasta este o componentă importantă și am ales să o subliniem pentru că, după părerea noastră, va uh, fi factorul care aduce schimbarea în timp. Și pe scurt, un exemplu a ceea ce înseamnă contribuția sectorială la prevenirea și răspunsul la violența de gen, sectorul securității alimentare, care se regăsește în aceste orientări. Adesea, dacă nu analizăm riscurile cum trebuie în toate sectoarele, se pot înregistra impacte. De exemplu, căsătorii forțate la vârste mici, cum se întâmplă în Siria, prioritizarea hrănirii băieților înaintea fetelor, un alt impact al siguranței alimentare sau mai degrabă lipsei de securitate este că femeile și fetele sunt responsabile pentru mâncare și asta poate da naștere la tensiuni și la violență de gen. Există mecanisme de răspuns care cresc vulnerabilitatea. De exemplu, în Sudanul de Sud, în una din tabere, fetele ies din tabără pentru a măcina grânele și um, aici cresc atacurile. La fel și fetele care merg la școală pot fi atacate într-o spre școală sau într-o spre casă. Uh, distribuirea hranei. De exemplu, dacă șeful familiei este o femeie, familia respectivă poate să fie exclusă, dimensiunea containerelor este relevantă, dacă un container e prea mare și o femeie nu îl poate transporta, ar putea să renunțe la el sau să fie atacată. Deci sunt aspecte de luat în considerare. Nu o să intru în toate exemplele pe care le vedeți pe ecran, dar sunt recomandări referitoare la cum uh, putem să-i determinăm pe liderii de program să aibă în vedere aceste lucruri, să reducem impactul, să comunicăm mai bine și în cazul în care întâlnesc incidente, care sunt sistemele de uh, comunicare folosite pentru a ne asigura că victimele sunt uh, îngrijite. În încheiere, și acesta este doar începutul, deși, cum am spus, de, două, de doi ani lucrăm la aceste orientări, avem și o strategie de implementare și obiectivul este să ne asigurăm că programarea în toate situațiile de urgență este implementată în toate sectoarele, în toate etapele, de toți factorii implicați pentru a reduce riscul, promova rezistența și soluțiile durabile. Există trei obiective cheie pe care le avem în vedere. Primul este partea motivului pentru care ne aflăm aici și anume să promovăm și să diseminăm aceste informații. Încercăm să căutăm promotori activității noastre, uh, mergem în diferite uh, țări, la diferite forumuri. În al doilea rând, Vrem să ne asigurăm că aceste obiective, aceste orientări sunt puse în aplicare, sunt situate în context. Un al treilea obiectiv este să atragem donatorii în dialog și să ne asigurăm că orientările sunt incluse în propuneri. Să găsim uh, promotori a implementării la nivelul autorităților care trebuie să fie pregătite, să răspundă mai bine și apoi avem monitorizare, învățare și evaluare pentru a ne asigura că acestea se întâmplă în timp real. Acesta este ultimul slide pe care l-am pregătit astăzi. Este procesul în care suntem implicați din ianuarie. Lucrăm cu o echipă de implementare și Sperăm că vom putea documenta mai bine studiile de caz și putem avea mai bune exemple care să fie incluse în aceste orientări. Mulțumesc! Muito obrigada, senhora Luiz, pela... Mulțumesc, doamna Luiz. Mulțumim pentru o intervenție așa de interesantă care ne readuce cu picioarele pe pământ ne arată cum stau lucrurile și cum trebuie să abordăm în mod concret subiectul. Doamna Florica Finkerhoer are acum cuvântul, directoare pentru strategia politică și cooperare internațională în cazul ECO. Aveți șapte minute la dispoziție. Thank you very much and I have to say that I'm very pleased. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur să fiu aici pentru a susține nu doar împreună cu această comisie și Comisia DEVE activitatea desfășurată de UNICEF, pentru că noi uh, credem în uh, ameliorarea sau situației uh, în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Este o temă la ordinea zilei, pentru că în momentul de față ne confruntăm cu multe crize la nivel global, iar vulnerabilitatea fetelor, a femeilor, dar și a băieților și a bărbaților în fața acestei violențe este în creștere și știm și ce fel de atrocități se comit, dar acestea uh, sunt, uh, din păcate, în creștere. Deci, de cele mai multe ori ne concentrăm asupra războaielor, asupra situațiilor de conflict, dar uh, aceste violențe nu se limitează doar la astfel de situații, pentru că în momentul de față și uh, terorismul uh, folosește această violență ca element de destabilizare Ideea, până la urmă, este de a avea un uh, concept uh, împărtășit și de a stabili standarde împărtășite, pentru că donatorii, Uniunea Europeană, Direcția Generală ECO, pe care o reprezint, este unul din donatori, dar și partenerii cu care lucrăm și guvernele uh, aplică sau ar trebui să aplice aceste standarde sau să uh, susțină promovarea lor. Luis ne-a dat câteva exemple bune în ceea ce privește asistența uh, de hrană și de asemenea trebuie uh, să vedem uh, și în asistența pentru hrană cum anume includem această dimensiune a evitării violenței de gen. De aceea vrem să promovăm stabilirea de standarde, ceea ce va avea loc anul viitor la summitul mondial uh, sub egida ONU și mă bucur că se pune accentul pe stabilirea de standarde, colectarea de probe, pentru că abia atunci putem convinge că aceste elemente trebuie incluse pe întregul ciclu de programare pentru că doar atunci vor uh, avea succes. Uh, chestiune care este o temere pentru majoritatea donatorilor, pentru că, sigur, ar trebui să fim chiar mai convingători, dar trebuie să avem în vedere și partea economică. Așadar, susținem lansarea acestor orientări și nu este o coincidență faptul că suntem aici împreună, pentru că și din perspectiva Uniunii Europene promovăm politici care se bazează pe egalitatea de gen. Sigur, uh, promovarea politicilor uh, în ceea ce privește egalitatea de gen nu trebuie făcută doar ca îndeplinirea unei obligații, obligații ci uh, am vrea de asemenea ca și acțiunile noastre, dar și ale partenerilor noștri să poată fi măsurați în baza acestui element. Vrem ca acest element al violenței împotriva, bazate pe gen să includă trei uh, elemente. Vă dau trei exemple în acest sens uh, pentru a vă arăta cum anume procedăm. Dacă noi uităm la acțiuni țintite, putem uh, lua exemplu Blanca Bangladeshului, dar mai sunt și alte țări pe, precum Papua Noua Guinee, unde un număr mare de femei uh, Uh, în Bangladesh 87% dintre femei sunt expuse la violența în familie. De asemenea, la diferite forme de discriminare, hărțuire sexuală, atacuri, uh, violuri, trafic, muncă forțată și alte forme de exploatare Uh, sexuală și uh, fenomenul este în creștere. Aici vrem uh, să avem acțiuni țintite pentru ameliorarea conștientizării comunităților, dar și pentru protejarea comunităților vulnerabile, pentru a asigura accesul la protecție juridică și informare cu privire la drepturi. Sigur că putem avea păreri diferite în această privință, dar uh, este o, o chestiune pe care de asemenea va trebui să o abordăm. Dacă ne uităm la uh, acțiuni uh, mai uh, generale, atunci putem vorbi de asistența pentru hrană, asigurarea apei sau furnizarea de echipamente sanitare. Iată și aici, în ceea ce privește toaletele, acestea trebuie să fie astfel concepute încât să nu uh, favorizeze creșterea riscurilor. Mentioning Syria and Syria crisis. Vorbim uh, de oameni în situații de criză, cheltuim bani uh, pentru protecție pentru protejarea împotriva violențelor bazate pe gen. Contribuim și în cadrul Comitetului UNESCO, dar 3 milioane cheltuim și pe protejarea victimelor uh, din zonele de criză și doamna președintă a dat și câteva exemple de pildă de a oferi și asistență numerar pentru femei și fete, astfel încât să nu fie forțate în, nici în taberele de refugiați să se căsătorească forțat sau să se prostitueze. De asemenea, și construirea de capacități este o acțiune deci nu trebuie să avem doar uh, acțiuni uh, generale și țintite, ci trebuie să facem mai mult, chiar de la zero uneori. Um, un astfel de exemplu este protejarea uh, lucrătorilor care au fost supuși abuzurilor. Este un proiect finanțat de IOM unde participăm și noi. De asemenea, am stabilit și noi marker de gen, ceea ce este foarte important pe întregul parcurs al proiectului, să discutăm cu persoanele afectate, deseori vorba femei și uh, fete, și să ne asigurăm astfel că acești marcări, acești indicatori uh, sunt relevanți dacă chiar reflectă situațiile în care au trecut aceste persoane de asemenea, și din perspectiva drepturilor omului, ar mai fi lucruri de adăugat, dar și din sectorul umanitar, iată, apare și elementul de coordonare cu partea militară. Știți că avem și misiuni militare și v-aș da un exemplu în Mali, unde ne-am îndepărtat din zona sigură, unde realizam ajutor umanitar și le-am spus colegilor că trebuie să se asigure că în conceptualizarea proiectelor lor trebuie să țină cont și de această violență uh, de gen. Și acum uh, există niște mecanisme de uh, conformitate înainte de lansarea operațiunilor în teren iar forțele armate din Mali de asemenea ar trebui să le respecte, dar mai există, uh, chiar mai important, un mecanism de raportare. Deci e important să analizăm lucrurile din mai multe de fețe. Deci, acțiuni țintite, consolidare de capacități și uneori chiar depășirea zonei de confort pentru a ajunge și în uh, partea militară cu astfel de acțiuni dar mă voi opri aici. Mulțumesc. Muito obrigada. Um... Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul doamne Sitska Steneca, care reprezintă Fondul ONU pentru Populație. Aveți la dispoziție 5 minute. Mulțumesc! Ascultând-o pe antevorbitoarea mea, Mă gândeam că revizuirea acestor orientări era chiar necesară. Primele orientări datează din 2005 și de atunci s-au făcut uh, progrese remarcabile. Acum 10 ani, violența bazată pe gen era considerată un fel de nișă pentru experți. Uh, iar acum beneficiază totuși de o atenție mult mai mare. Iată un aspect pozitiv. În ultimii 10 ani, mulți actori umanitari s-au implicat mai mult pe această temă. ONU a uh, creat un reprezentant special care se specializează pe aceste tipuri de violență în zonele de conflict. Consiliul de Securitate a adoptat rezoluții care promovează un răspuns mai robust la violența sexuală și Um, din ce în ce mai mulți uh, oameni și aleg uh, această meserie de asemenea și pentru ONU este important ca violența împotriva femeilor să uh, reprezinte un element de integrare atât în domeniul sănătății reproductive și aici trebuie intervenit cu acțiuni de conștientizare uh, și în rândul băieților și bărbaților și trebuie aplicate programe bazate pe evidență. În cursul anilor am construit uh, capacități pentru a aborda această temă chiar cu ajutorul de GECO acum câțiva ani. Birourile de țară în zonele de conflict dispun de experți și uh, Uh, Organismul pentru populație oferă experți uh, în toate țările care au un cluster activ de protecție. Um, the, uh, the first iteration of these guidelines that have primele orientări care de fapt au um, devenit un fel de manual pentru experții în domeniul violențelor bazate pe gen își propuneau să ofere mai multă vizibilitate acestor acțiuni în afara zonelor mai tradiționale. Însă, evaluarea acțiunilor noastre uh, umanitare la situații de urgență a arătat că unele dintre măsurile minimale pe care le prevedem în aceste orientări încă nu erau uh, implementate. Acest lucru era deseori rezultatul conceperii programelor care nu includeau dimensiunea de gen și unde nu se includeau uh, aspecte care vizează protecția uh, pentru fete și femei. Revizuirea orientărilor s-a făcut în decurs de 2 ani cu eforturi din partea uh, UNICEF și a um, ONU și a, uh, a Fondului pentru Populație, dar și altor programe ONU, dar și cu implicarea altor actori neguvernamentali, Oxfam, Save the Children și mulți alții. Ne bucurăm că am participat în acest demers și, datorită prezenței noastre în teren, cred că vom juca un rol activ și în implementarea acestor orientări. La nivel de țară, Strategia de implementare, pe care am amintit-o deja colegă de la UNICEF, se baza foarte mult pe coordonarea și mecanismele de coordonare bazate pe gen și pe actorii principali care formează nucleul atât la nivel național cât și internațional. Va fi important ca acești actori să se implice în susținerea și altor sectoare umanitare și în ceea ce privește aplicarea acestor orientări și în alte sectoare un obiectiv principal în implementare este de a ne asigura că toate programele umanitare pentru toate situațiile de urgență sunt concepute uh, intersectorial de către toți actorii implicați într-o manieră care să reducă în mod substanțial riscul să uh, susțină rezistența și să vină cu soluții la violența bazată pe gen. Obiectivul principal a acestor orientări de este de a furniza o schimbare prin implementarea coerentă a acestor orientări împotriva violenței bazate pe gen în toate sectoarele de acțiune. Toți actorii s-au angajat să le aplice și acest lucru va duce la o îmbunătățire majoră a bunăstării celor care se adresează aceste programe. Toți partenerii care lucrează cu Uniunea Europeană și cu fonduri europene ar putea aplica aceste orientări. Ele ar putea fi incluse în markerul de gen pe care le-a menționat deja doamna Finn. Sper așadar că va fi posibil pentru DGECO ECO și pentru Uniunea Europeană în ansamblu să fie un uh, suport al acestor orientări. Orientări care trebuie acum aplicate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am să dau acum cuvântul altui reprezentant, alte reprezentante ale unei instituții europene, doamna Jivkova Petkova, consilier a directorului pentru drepturile omului și ESO, consilier pe probleme de gen. Thank you very much, Madam Chair, uh, and aveți 5 minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să încep prin a mulțumi comisiilor DV și FEM pentru organizarea acestei dezbateri cu privire la egalitatea de gen. De asemenea, doresc să mulțumesc comisiei și DG ECO pentru cooperarea noastră și pentru implicarea în promovarea egalității de gen. Dar de asemenea și Fondul ONU pentru Populație în implicarea în revizuirea acestor orientări. Dat fiind faptul că 5 minute nu sunt foarte multe, aș dori să mă concentrez și asupra temelor care țin uh, de uh, violența în zonele de crize din perspectiva externă. Uniunea Europeană a fost foarte activă în acest domeniu, atât prin intermediul DG ECO, prin uh, așa numitul Call for Action, sub îndrumarea Regatului Unit, am uh, dat curs acestei inițiative și am fost un partener acolo. Dar atât uh, în alta reprezentantă cât și reprezentant special pentru drepturile omului au participat la summitul global pentru stoparea violenței de gen care a avut loc la Londra anul trecut. Aici s-a angajat la uh, a pune capăt impunității celor care perpetuează astfel de crime. După acest summit, Uniunea Europeană a realizat un document neoficial care de fapt se constituie ca un fel de ghid pentru, uh, pune, pentru a pune capăt violențelor în zonele de conflict. Și vorbim aici uh, de toate domeniile, de chestiuni care sunt de drepturile omului, răspuns la crize, dar uh, prevenția crizelor și drepturi ale omului. De asemenea, s-a vorbit și de cooperarea civilă și militară. Ce facem cu acțiunile noastre externe și operațiunile de la fața locului în acest context? Mă bucur să vă pot informa că CAE are în pregătire un studiu de bază care va analiza toate operațiunile CAE, uh, și din perspectiva abordării violenței de gen. Aș dori să folosesc acest prilej pentru a vă aminti că se aniversează acest uh, an și uh, semnarea convenției în materie. Noi am fost un susținător activ, de asemenea ne-am implicat și în consultările pentru un studiu global care au loc în acest an. Și vă pot spune că acest studiu global și revizuirea globală care se va face în octombrie reprezintă uh, un moment important pentru noi toți, pentru a îmbunătăți eficacitatea și pentru a aborda tendințele care se conturează. Sigur, cu amendarea rezoluției 2035, care se concentrează asupra violențelor bazate pe gen, va trebui să analizăm și cum funcționează întregul sistem UE. Știm că există abordarea comprehensivă UE care analizează modul în care uh, Um, UE implementează 13.35 și mă bucur să vă pot spune că în momentul de față vrem să vedem dacă putem um, actualiza indicatorii noștri în acest sens. Atunci când s-a elaborat această agendă, acum 15 ani, nu existau indicatori care să uh, Uh, abordeze și fenomenul violenței bazate pe gen. Este, iată, un domeniu pe care dorim să-l îmbunătățim acum. De asemenea, dorem să subliniez că la revizuirea din octombrie, Spania va prelua președinția Consiliului de Securitate SEA, va colabora foarte strâns cu Spania pentru a se asigura că această abordare holistă va fi una cuprinzătoare. Um, și că UE își va aduce o contribuție pe măsură. M-am referit la documentul neoficial mai devreme, dar permiteți-mi ca în ultimul minut să mă refer la două documente de politice în curs de elaborare la nivel UE, uh, care țin cont de această a 20 aniversare a platformei, dar și uh, de agenda de dezvoltare de după 2015. Unul se referă la planul de acțiune în ceea ce privește drepturile omului și democrația și uh, violența în zonele de conflict și violența bazată pe gen, inclusiv implementarea orientărilor UE și a dreptului internațional. Sunt de asemenea cuprinse în sfera uh, acestui document și credem că Consiliul va adopta acest document în iulie. Și ce alt document de politică important în pregătire în momentul de față? Asta în urma concluziilor Consiliului de anul trecut este o planul de acțiune uh, pentru dimensiunea de gen. The High Representative that this will be a new Înalta reprezentantă a adus asigurări că uh, va fi vorba de un document ambițios și robust care va analiza toate domeniile acțiunii externe și se va concentra și asupra asistenței umanitare și va veni cu indicatori foarte clari în ceea ce privește violența sexuală în zonele de conflict, majoritatea legându-se și de uh, agenda de dezvoltare după 2015. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte să deschidem dezbaterea, am înțeles că vicepreședintele Comisiei DV va trebui să plece mai devreme, așadar îi voi da cuvântul astfel încât uh, dânsul să formuleze opinia finală cu privire la chestiunile menționate astăzi. Uh, thank you. I have a question before to Mrs. Uh, Mulțumesc. Am o întrebare adresată doamnei Florica Fink. Ați spus că trebuie să includem printre victime și victimele terorismului? La ce vă referiți exact? Do you want me to write directly or do you want yes, to take more? more? If it's possible, okay. Doriți să răspund imediat? Da. E bine, fie că e vorba de victime a violenței uh, de gen din cauza terorismului, din cauza violenței domestice sau din cauza unor crime de război sau unui scenariu de tip război, uh, tot crimă este uh, viol, violența sexuală și așa mai departe. Poate nu a fost suficient de clar, dar i am dorit să spun că în timp ce în trecut um, făceam referire la Convenția de la Geneva sau Convenția de la Roma și spuneam că e crimă de război, acum avem situații care nu mai intră în acest context. De exemplu, Nigeria, crimele organizației Boko Haram sau crimele statului islamem, islamic, observăm că violul ca violență de gen este o armă teroristă cu scopul de a destabiliza. Și acesta a devenit o preocupare și mai mare, pentru că nu contează cine a comis aceste crime, ci ne uităm cine sunt victimele. Sunt persoanele cele mai vulnerabile și încercăm să vedem cum putem să ajutăm aceste victime, indiferent cine a comis crima respectivă. Deci, în cazul persoanelor deplasate, de exemplu, uh, fetele violate de Boko Haram se confruntă cu o situație foarte dificilă când se întorc. Și de aceea um, aceste reguli au devenit și mai importante. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum spun și eu câteva cuvinte. În numele Comisiei pentru Dezvoltare, ne bucurăm uh, foarte mult că am ascultat uh, contribuțiile dumneavoastră la dezbaterea acestui subiect foarte important pentru noi. După vacanța de vară, în comisie va avea loc o dezbatere în legătură cu reforma structurii ajutorului umanitar, structurii modului în care se acordă ajutorul umanitar, înainte de summitul mondial privind ajutorul umanitar care va avea loc în mai 2016. Deci, contribuțiile dumneavoastră la această dezbatere sunt foarte utile și binevenite pentru Comisia DEVE. Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că trebuie să vă părăsesc, trebuie să merg la o ședință a altei comisii, chiar acum. Thank you so much. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum vom uh, trece la întrebări, observații din partea colegilor din sală. Are mai întâi cuvântul domnul raportor Ana Head. Tack så mycket. Mulțumesc, doamnă președinte. Este remarcabil este de, de remarcat faptul că uh, persoanele cele mai vulnerabile, care au cea mai mare nevoie de protecție în caz de conflicte, războaie sau catastrofe, sunt cele care sunt cele mai expuse, cele mai exploatate, cele care suferă cel mai mult. Astăzi, această violență de gen a devenit o armă uh, ușor de folosit și folosită în mod foarte eficace în, în toate aceste conflicte și um, catastrofe. Să știm că în Congo, de exemplu, femeile sunt exploatate sexual. Ați vorbit despre uh, gruparea Boko Haram, dar uh, și în cazul uh, unor catastrofe, cum ar fi cu tremurele, inundațiile, femeile și copiii sunt cei care, uh, în urma acestor catastrofe, suferă cel mai mult de pe urma violențelor. Și ce, cei mai slabi în societate sunt cei mai expuși acestor pericole. De aceea avem o responsabilitate foarte mare față de aceștia. Am avut uh, multe întrebări la început, dar ați răspuns la majoritatea întrebărilor mele și acest lucru, uh, ceea ce mi se pare foarte important, uh, după părerea mea, este ca noi aici în Uniunea Europeană să veghem ca reprezentanții noștri Uh, care activează în afara Europei, în zonele de conflict, să fie formați, să primească, uh, să facă cursuri, să fie formați specific pe aceste subiecte. Personalul umanitar trebuie să fie format pentru a putea reacționa uh, la, când sunt confruntați cu aceste cazuri de violență sexuală. Este important ca aceste persoane apoi să-și folosească formarea în acest domeniu. Este important de asemenea să avem anumite exigențe față de guverne cu care colaborăm. Mă bucur că ați venit uh, aici să ne vorbiți despre activitatea dumneavoastră. Uh, voi fi foarte bucuroasă să cooperăm și pe viitor. Muito obrigada, uh, senhora Neusl. Mulțumesc, are cuvântul doamna Neusl. Mulțumesc foarte mult. O întrebare concretă vis-a-vis -vis de făptuitori, dar și una legată de grupul uh, victimelor. În ceea ce privește făptuitorii, s-a spus de mai multe ori că poate fi vorba de războinici care se manifestă ca agresori în conflict sau, așa cum ați arătat uh, și dumneavoastră, um, grupurile teroriste. Dar mai există și alt grup de făptuitori de pildă, să spunem, populația masculină din uh, lagărele de ajutorare. Deci, în urma unei catastrofe, oamenii ajung într-un lagăr de ajutorare și uh, m-ar interesa care este structura făptuitorilor din interiorul acestor uh, tabere pentru refugiați pentru că în toate celelalte zone, atunci când este vorba de violența împotriva femeilor, știm că deseori și cei care sunt pedagogi sau um, asistenți, îngrijitori, fac parte din categoria făptuitorilor. Aș dori de asemenea și la nivelul grupelor victimelor să se facă o diferențiere. M-ar interesa dacă și persoanele care oferă asistență umanitară ajung să fie victime. Aș dori o astfel de diferențiere a grupurilor de făptuitori și a grupurilor de victime, dacă se poate. Mulțumesc, are cuvântul acum, doamna Sebastia. Domnul Sebastian, mă scuzați. Întrebarea mea, doamnă președinte, este similară cu a colegei mele, doamna Noil. Am o întrebare foarte scurtă și concretă. Ce putem face atunci când noi purtăm responsabilitatea acestor violențe de gen? Dacă noi am provocat așa numitele intervenții umanitare, știm că de curând uh, soldații ONU au forțat femei uh, să se uh, prostitueze în Liberia, în Haiti. Uneori s-au făcut uh, vinovați uh, de violuri și alte tipuri de violențe. Ce sugerați să spunem, să facem, să verificăm uh, acești uh, soldați înainte de intervenție, să educăm? Pentru că cred că e un subiect foarte important și trebuie să luptăm uh, împotriva acestei violențe în rândurile alor noștri, pentru că dacă nu, ne pierdem autoritatea molară, morală. Mă scuzați. Uh, mulțumesc. Este într-adevăr interesant, interesantă întrebare. Acum dau cuvântul doamnei Ward. Îmi cer uh, mulțumesc. Îmi pare rău că nu am uh, fost prezentă la întreaga dezbatere. Am uh, două ședințe în același timp, așa că a trebuit să alerg dintr-o sală în cealaltă. Dar pentru mine este foarte importantă această dezbatere și din întâmplare, când am fost săptămâna trecută în Regatul Unit, M-am întâlnit cu um, o persoană pe care o cheamă Wendy Shepard, cu care am lucrat în trecut, care lucrează tocmai în domeniul luptei împotriva violenței, împotriva femeilor, fetelor și a uh, băieților. Și tocmai mergea la o sesiune de formare în Regatul Unit pentru a se forma ca persoană care poate să lucreze cu victimele violenței în situații de conflict. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu modul în care ne ocupăm de cei care încearcă să se ocupe de, de, ocupe de victime, pentru că îi punem în linia întâi, îi uh, formăm, îi pregătim pentru situații foarte, dife- foarte dificile, uh, trebuie să alegem uh, cei mai buni oameni pentru a face asta, și dar trebuie să avem grijă de ei. Wendy și-a exprimat uh, îngrijorarea în legătură cu situația din Siria și cu faptul că nu se poate intra, nu se poate ajunge în uh, Siria pentru a face ceva în această situație uh, teribilă. Abuzim multe despre ce se întâmplă, dar nu reușim să acționăm. Uh, vor fi foarte multe de făcut, va fi o muncă de durată, ani de zile și cumva trebuie să fim pregătiți pentru a face față consecințelor uh, psihologice uh, imense uh, a ceea ce suferă astăzi aceste, acele femei. Și aș dori să vă rog să mai, ne mai spuneți câteva lucruri. Uh, eu am scris o scrisoare doamnei înalt reprezentant în legătură cu violurile în masă în Darfur din toamna trecută. Și, din câte știu, poate, poate nu am eu ultimele informații, dar din câte știu, încă nu am primit răspunsuri de la agenții în legătură cu situația din Darfur. Am așteptat deja prea mult. Când s-a întâmplat ceva, și s-a aflat din, med- din mass media, un mass media de încredere și totuși autoritățile noastre nu ne dau suficiente răspunsuri. Am pus această întrebare pentru că un refugiat sudanez din țara mea mi-a cerut să pun în discuție această problemă și cred că avem dreptul la răspunsuri mai prompte și să știm că cei care, ca făptașii, vor fi aduși în fața justiției. Și noi, ca reprezentanți aleși ai cetățenilor europeni, atunci când punem întrebări, trebuie să ni se răspundă rapid. Încă un element E vorba de cei care um, observă, dar nu fac nimic. În rândul celor care fac campanie împotriva violenței, împotriva femeilor și fetelor, uh, se încearcă uh, să, fie, să, să um, îi convingem pe Uh, cei care sunt martorii unor situații de violență să se implice. Poate mulți nu știu ce ar putea să facă, dar în orice caz în Regatul Unit se încearcă uh, să se acționeze pe lângă martorii actelor de violență să facă ceva, să informeze, să transmită informații în legătură cu acest act de violență. La Universitatea din Durham există un uh, program uh, Um, tocmai pe această temă și anume participarea martorilor. Deci să vedem cum am putea folosi aceste programe de cercetare din universități pentru a contribui la cauza noastră, pentru că multe femei au fost radicalizate și văd că alte femei uh, sunt violate în situații de conflict. Cum putem să uh, Uh, folosim aceste programe pentru ca ele să reacționeze. Mulțumesc uh, tuturor pentru aceste întrebări și comentarii. Aș propune ca pentru răspunsuri să dau cuvântul celor patru vorbitori în uh, ordine inversă. Aveți fiecare cam două minute la dispoziție pentru a răspunde. Are cuvântul uh, mai atâi doamna Pescoia. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru întrebări. Poate voi începe și eu în ordine inversă, voi răspunde mai întâi doamnei Ward Nu știu uh, exact, uh, nu am informații exacte în legătură cu întrebarea trimisă de dumneavoastră, doamne înalt reprezentant, dar mă voi interesa chiar în această seară când mă duc înapoi la birou și sper că v-ați răspunde rapid. Veți, veți, primi, rapid un răsp- veți primi rapid un răspuns. Um, pentru a răspunde domnului Sebastian, atunci când există cazul de violență din partea soldaților noștri, din partea soldaților uh, uh trimiși de Națiunile Unite, monitorizăm, monitorizăm situația cu multă atenție atenție, inclusiv uh, conform rezoluției Consiliului de Securitate ONU 1325, am prevăzut uh, să se comunice dacă în cadrul misiunilor și operațiunilor noastre se înregistrează astfel de cazuri. Întrebați care este soluția. Eu cred că un element important este formarea. Când vorbim despre formarea, nu e vorba doar de formare înainte să se plece în misiune. E vorba de explicarea unor cazuri. Când se întâmplă ele, cum se întâmplă, cum le putem preveni. inclusiv uh, femei de la ONU au venit uh, să formeze personalul nostru. Uh, deci este un domeniu pe care ne concentrăm și pentru a face legătura cu întrebarea doamnei Head în legătură cu formarea, doresc să vă spun că Colegiul European de Securitate și Apărare uh, s-a concentrat mult pe formarea înainte de plecarea în misiune. Deci, când ne gândim la misiunile civile și militare, um, obiectivul formării înainte de misiune este de responsabilitatea statelor membre, dar uh, examinăm din ce în ce mai mult uh, modul în care putem stabili o coerență între aceste formări înainte de misiune și finalizăm momentul de față la nivel european trei seturi de uh, cursuri uh, pe tema copiilor, femeilor și pe tema drepturilor omului, pe care vom transmite tuturor statelor membre. Uh, O academie din Suedia, uh, Academia Bernadotte, este de asemenea foarte activă în acest uh, domeniu și finalizează de asemenea cursuri pe aceste teme. Mă opresc aici, mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul acum uh, doamnei de la Fondul pentru Populații, Refugiați și Migrație. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Voi răspunde și eu pe scurt la întrebarea domnului Sebastian. Bineînțeles, există riscul ca cei din personalul uh, misiunilor uh, de menținere a păcii să um, devină făptași al acestor uh, delicte. Uh, și a existat un raport intern uh, în care, ale cărui rezultate va fi, vor fi publicate în această săptămână. Uh, vorbește tocmai despre aceste situații din Liberia și Haiti, care sunt, bineînțeles, inacceptabile. Într-adevăr, formarea este foarte importantă, dar și coduri de conduită foarte clare și raport, uh, mecanisme de raportare și control intern sunt la fel de importante, precum și tragerea la răspundere foarte rapidă a făptașilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Și acum dau cuvântul doamnei Florica Fincoia pentru a răspunde. Mulțumesc. În legătură cu impunitatea la care v-ați referit mulți, din perspectivă umanitară, încercăm mai întâi să comunicăm, să informăm noi ne ocupăm de consecințe. Nu suntem politicieni, dar trebuie să informăm și, bineînțeles, putem acționa mult pe lângă actorii UE și am introdus în programele de formare ale celor care pleacă în misiuni coduri de conduite și uh, mecanisme de, de formare înainte de plecarea în misiune ne-am implicat și noi în conceptualizarea acestor uh, misiuni încă de la început și dorim să o facem pentru a influența situația. La întrebarea dacă facem distinții, distinție între făptași și victime, răspunsul este nu. V-am, dat, uh, v-am făcut o prezentare foarte punctuală, dar violența domestică, violența în tabere, căsătorile forțate, prostituția și alte Uh, astfel de acțiuni sunt la fel de uh, grave ca și cele în zonele de război. Deci pentru noi nu este nicio, nu facem nicio distinție, pentru noi contează consecințele și vulnerabilitatea. De aceea noi nu facem distinția între victime dacă victima este fată, femeie sau băiat sau bărbat, dar ținem cont de context, unde există riscul cel mai mare de expunere la violență, unde dacă există un risc ascuns, cum facem în așa fel încât uh, a, uh, pentru a proteja persoanele uh, vulnerabile. Deci nu facem diferențieri. Așa cum am spus, avem sau acțiuni cinstite, sau acțiuni mai generale, dar și în cele mai generale ținem cont de anumiți parametri pentru a ține cont, pentru a uh, aborda actele de violență în funcție de um, elemente specifice. Apoi, portăm un, un dialog uh, la care am participat și eu de mai multe ori la nivel internațional uh, cu trupele uh, de menținere a păcii, există o politică de toleranță zero, dar trebuie să ne asigurăm că ea este aplicată. Și pe teren trebuie să se verifice modul în care este aceasta aplicată. Și Doamnă Ward, mă bucur că v-ați, ați, ați făcut întrebarea pe care ați pus-o. Adevărul este că lumea devine din ce în ce mai periculoasă și pentru lucrătorii umanitari. De aceea, problema accesului, problema protecției, problema respectării uh, Uh, rolului uh, lucrătorilor umanitari, precum și abordarea bazată pe principii, sunt uh, de multe ori lăsate deoparte, nu doar de guverne, și a, a devenit din ce în ce mai dificil de a să se ofere ajutorul umanitar și mă bucur că ați abordat această problemă pentru că uh, Uh, ne permite să abordăm alte probleme și alte mecanisme de a face față situației. Um, trebuie să avem grijă de acești parteneri ai noștri. Noi suntem donatori, dar trebuie să ne apărăm partenerii pentru că accesul lor în zonele de conflict este din ce în ce mai dificil. Dar uh, avem totuși acces în Siria prin partenerii de pe teren și care își riscă viața Uh, dar reușesc să facă lucruri minunate. Doresc să subliniez acest lucru pentru că sunt mulți cei care acționează acolo în fiecare zi. Cred că am spus cam tot ceea ce vreau să spun. Mulțumesc! Muito obrigada. Finalmente, uh, dou a palavra. a... Mulțumesc. În încheiere, doamna Gwyn Lewis de la UNICEF. O să mă refer la câteva dintre uh, aspectele pe care le-am menționat în intervenția mea. În ceea ce privește conflictele, există mai multe tipuri de grupuri care au nevoie de sprijin și mai multe tipuri de supraviețuitori. De aceea e important să ne adaptăm răspunsul la context și să ne asigurăm, asigurăm că nu avem categorii prestabilite ci canalizăm vulnerabilitățile și cum accesăm și furnizăm servicii. Vreau de asemenea să menționez cadrul în care acționează ONU și anume protecția împotriva exploatării sexuale și abuzului. Este vorba de ONU și ONG-urile internaționale, sigur, în vederea garantării că lucrătorii nu folosesc uh, genul acesta de exploatări. Are legătură cu orientările LGBT, însă fiecare organizație este responsabilă și șeful Ioan conduce acest grup. Este un grup foarte activ și are, se ocupă cu implementarea regulată. Este de asemenea implicat în garantarea răspunsurilor peste tot pe unde intervenim. Intenția orientărilor este ca toată lumea să fie responsabilă, indiferent de sectorul în care lucrează. Toată lumea are răspunderea de a se asigura că face tot ce este în putere pentru a reduce uh, aceste probleme și că există un sistem de referințe pentru supraviețuitori. Avem cu toții un rol de jucat. Formularea este diferită, dar uh, promovăm același lucru. Și, după cum ai spus, uh, în Siria suntem prezenți și, uh, într-adevăr, este destul de dificil accesul, dar aș spune că avem programe interesante prin care încercăm să promovăm protecția și să ne asigurăm că avem acces la victimele și la persoanele cele mai vulnerabile. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru intervenții, o discuție pe care o vom duce mai departe, fără îndoială. Iată care ar fi câteva concluzii. Este foarte important să existe aplicare, planificare, coordonare, evaluare a liniilor de orientare, să fie foarte precis făcute toate aceste lucruri și să ne axăm, pe lângă violențele sexuale, pe violența de gen în general, să înțelegem care sunt factorii de risc, să adaptăm propria strategie la realitățile de pe teren și la fiecare sector în discuție. Principalul rezultat este importanța de a avea o strategie pentru a implica femeile și grupurile de risc relevante. Cred că am avut o discuție utilă care va fi continuată fără îndoială. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Ok, Budgets. Muito bem. Um, passamos agora. Bun, trecem atunci la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 8, unde avem bugetul pentru 2016, mandatul pentru trialog. Comisia noastră a hotărât să redacteze un raport pe raportul Comisiei Buget pentru mandatul pentru trialog pentru bugetul 2016. Raportoare este Barbara Matera din partea PP-ului. Acest aviz a fost deja examinat în cadrul reuniunii de pe 7 mai. Au fost prezentate o serie de amendamente pe 18 mai avem 11 astfel de amendamente care au fost prezentate de membrii comisiei noastre. Haideți să examinăm aceste amendamente și votul avizului va avea loc mâine dimineață pentru a înlocui pe doamna Matera, care nu a putut veni. Dau cuvântul domnei Petir, care va vorbi în numele raportoarei. Hvala vam Željela bih u početku ispričati gospođu Materu koja nije u mogućnosti biti ovdje zbog zdravstvenih razloga. Doamna Matera se scuză că nu poate participa din motive medicale. În numele dânsei aș dori să punctez câteva aspecte vis-a-vis -vis de acest aviz. Există doar un număr de 11 amendamente din partea membrilor acestei comisii. E vorba de un document elaborat de comisie uh, și care vizează prioritățile bugetare. Document care nu conține elemente bine din echilibrate în ceea ce privește dimensiunea de gen, spune doamna Matera, că așa stau lucrurile, din păcate, și dânsa dorește să elaborăm o strategie care să conțină și această dimensiune de gen la viitoarele proiecte bugetare. De asemenea, ar dori să se majoreze alocările bugetare pe calitatea uh, de gen, este o dorință susținută și de grupul PPE și de aceea doamna Matera susține aproape toate amendamentele care au fost înaintate de către celelalte grupuri politice. Pe de altă parte, doamna Matera nu poate susține amendamentul numărul 10 al uh, deputatei Björk, Comisia apreciază contribuția doamnei Iorg și a grupului politic GUE, care a înaintat acest amendament, însă consideră că uh, amendamentul merge prea departe și depășește sfera acestui aviz, pentru că solicită statelor membre și Uniunii Europene să limiteze cheltuielile pentru apărare da. Și aici trebuie spus că Uniunea Europeană nu beneficiază de o poziție bugetară pentru cheltuieli de apărare și de aceea amendamentul pe fond este deja eronat. În plus, cheltuielile de apărare ar urma, conform acestui amendament, să fie redistribuite pentru uh, probleme care vizează sănătatea reproducerii, ceea ce nu se poate pentru că nu există poziție bugetară pentru apărare în bugetul Uniunii și de aceea domnul Matera propune respingerea amendamentului cu numărul 10, dar susținerea avizului în ansamblu său. Eh, Mulțumesc. Rentke, doamna Rentke, din partea verzilor, are cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc. O înlocuiesc pe colega Monica Vana, care nu poate fi aici, dar care mi-a transmis câteva aspecte pe care să le menționez. În primul rând, trebuie să-i mulțumesc raportorului pentru aviz. Este o, o foarte bună bază de discuție. Există două lucruri pe care doamna Vana vrea să le sublinieze. În primul rând, avizul, așa cum este el prezentat, pune accentul pe violența împotriva femeilor care devine o foarte mare prioritate. Sigur, noi ca verzi suntem de acord că violența împotriva femeilor trebuie să fie o prioritate, însă unul dintre lucrurile pe care colega mea ar vrea să le vadă menționată este situația economică a femeilor și abilitarea economică a femeilor. De exemplu, decalajul de plată între genuri trebuie să ne preocupe din perspectivă bugetară. Deci nu că subiectul violenței împotriva femeilor nu are importanță, dar trebuie adăugat și cel economic. Un al doilea aspect, avem amendamentul numărul 2, redactat de colega mea, unde a intenționat să consolideze rolul serviciilor publice pentru femei în sensul locurilor de muncă. Un număr mult prea mare de femei lucrează în sectorul public, însă, pe de altă parte, furnizarea de servicii publice uh, este extrem de importantă pentru femei. lucru care nu este suficient de clar în textul avizului și ar vrea ca ambele aspecte uh, referitoare la serviciile publice să fie incluse în aviz. Însă, în general, ne mulțumește baza acestui uh, raport, baza acestui aviz și mm, dacă acest lucru s-ar putea menționa în text. Raportorul nostru din urmă a ar aprecia foarte mult. Mulțumesc! Obrigada! Mulțumesc! Are acum cuvântul raportorul din umbră din partea socialiștilor, doamna Oxen. Smatram da osnaživanje žena, da je kada je u pitanju osnaživanje žena ključno je raditi na njihovo ekonomsko... Mulțumesc foarte mult uh, pentru consolidarea poziției femeilor. Uh, este important ca acestea să beneficieze de posibilitatea de a se susține, să aibă acces la educație și la piața muncii. Majoritatea acestor proiecte tocmai acest lucru își propun. Socialiștii și democrații vor susține majoritatea acestor amendamente propuse. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor, care din păcate astăzi nu poate fi prezentă, dar îi veți transmite dumneavoastră. Am avut o colaborare excelentă. Am dorit de asemenea să mulțumim și secretariatului și credem că cu o abordare comună vom putea întări și poziția uh, femeilor uh, și în uh, perspectiva elaborării bugetului. Mulțumesc. Am să intervin în numele grupului meu și eu. Raportoarea noastră din umbră nu este prezentă, însă aș vrea să transmit eu ceva. Evident că Uniunea Europeană nu are uh, o forță militară proprie, însă are multe uh, cheltuieli în ceea ce privește coordonarea de forțe amate. Acest lucru este adevărat. Deci este adevărat că bugetul Uniunii Europene finanțează Serviciul de Acțiune Externă UE, cum am văzut și astăzi în reuniunea noastră, când am abordat punctul anterior. După părerea noastră, trebuie să facem o alegere politică și după părerea noastră, putem dirija mai multe fonduri către egalitatea de gen. Și putem lansa un apel pentru a vota pentru acest amendament propus. Dacă nu mai dorește altcineva să intervină, aș vrea să știu dacă Doamna Petit dorește să intervină sau am încheiat intervenția pe acest punct? Bun, nu. Deci am încheiat punctul 8 de pe ordinea de zi și putem trece la punctul 10, spune doamna președintă, de pe ordinea de zi. Dar este de fapt punctul 9, unde se vorbește despre regimul strategic pentru siguranța și sănătatea locul de muncă pentru 2014-2020. Deci punctul 9 de pe ordinea de zi este vorba despre un aviz al unui raport de inițiativă al Comisiei pentru uh, ocuparea forței de muncă, employment, și avem deja un proiect de aviz al raportoarei din partea grupului socialist, Biliala Borzan. Aceasta este prima discuție pe proiectul de aviz și de aceea dau cuvântul colegei Borzan. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Drage kolegice i kolege, dragi... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. Mă bucur că putem avea astăzi această dezbatere. Cred că este vorba de o problemă foarte importantă pe piața muncii. Din perspectiva experienței mele profesionale, ca și medic în domeniul medicinei muncii, am putut vedea cum anume munca și condițiile de lucru pot să afecteze sănătatea lucrătorilor. E vorba aici și de cariera profesională a femeilor, dar și de munca pe care acestea o fac acasă, la domiciliu, unde, până la urmă, efortul continuă. Sunt câteva elemente pe care am dorit să le subliniez în acest aviz. În primul rând, retragerea directivei cu privire la concediul de maternitate, uh, produse chimice dăunătoare și lipsa unei limite superioare pentru factorii patogeni. Deseori uh, este vorba de boli profesionale care afectează oasele, N-am putut uh, include în acest raport uh, toate aceste boli care s-ar putea încadra aici, dar voi va veni cu amendamente și aștept cu interes și contribuțiile dumneavoastră. Aș dori în primul rând să mă concentrez asupra celor femei care sunt supuse un, unui uh, stres mare, care sunt abuzate sau hărțuite sexual, care lucrează cu o normă um, fracționată și mm, mă voi referi și la aspectele salariale care sunt importante pentru ca femeile să poată beneficia de o pensie corespunzătoare. De asemenea, este vorba și de diferențe între statele membre, de condiții de muncă și afecțiuni aferente. Eu consider că toți oamenii trebuie să aibă un acces corect la sistemele de sănătate. Diferențele uh, rezultă clar din faptul că speranța de viață în uh, unele state membre este foarte diferită și aceste discrepanțe chiar cresc și mai mult dacă ținem cont și de aspectele specifice de gen. Aștept cu interes contribuțiile colegilor pentru ca acest aviz să aibă o formă cât mai bună în final. Obrigada, senhora relatora. Um, in... Mulțumim foarte mult, doamnei raportor. Nu văd să fie solicitări de intervenție. În calitate de raportoare din umbră, din partea GUE, aș avea câteva observații referitor la acest aviz. Pe, în principiu suntem de acord cu toate ideile fundamentale din acest aviz. Practic 100% din ceea ce se regăsește în document noi suntem de acord. Însă, din motive de spațiu, știm că nu e posibil să se aprofundeze mai mult aceste subiecte. Datorită amendamentelor, însă acum putem intra în detalii uh, pe câteva domenii. Există un aspect care ne preocupă pe noi și anume creșterea riscurilor psihosociale la locul de muncă. Creșterea cazurilor de probleme de sănătate mentală, în special pentru lucrătoare, având în vedere că rata șomajului este extrem de ridicată și există hărțuiri morale, presiuni exercitate din partea angajatorilor. Având în vedere, deci, nivelul ridicat al șomajului, acesta este raportul de forțe și există factori suplimentari care fac ca lucrătoarele să se regăsească în niște condiții dificile care nu existau anterior. După mai multe studii care au fost publicate, se consideră că problema sănătății mentale este în creștere Trebuie ca problemele să fie identificate dintr-o fază incipientă și, prin urmare, trebuie să se împiedice evoluția, dezvoltarea acestor boli. Pentru asta trebuie să se acționeze în mod concret. Pe de altă parte, există problema reglementării orarului de muncă, orelor de muncă, un aspect foarte important pentru noi vrem să ne opunem încercărilor de reglementare a programului de lucru. Este vorba despre intensitatea activității profesionale care are un impact asupra sănătății, lucru pe care l-am văzut în toate rapoartele noastre pe acest subiect. La aliniatul 4 se vorbește despre formarea, despre inspecția inspectorii um, din domeniu, adaptarea la cerințele de securitate. Sunt niște aspecte foarte importante și pe subiectele de gen și este important să existe reprezentați reprezentanți pentru sănătate în rândul inspectorilor. Adevărul este că există structuri administrative competente pentru aceste inspecții, care și ele funcționează, uh, concediază funcționari. Aceste structuri sunt sărăcite, practic, uh, din punct de vedere al resurselor umane și, din potriva, ar trebui să fie consolidate, având în vedere ce ne preocupă. Vom prezenta aceste amendamente și sperăm să putem coopera pentru a îmbunătăți textul. Doamna Moody. Uh, da, mulțumesc. Vroiam să revin și să susțin uh, afirmațiile nu doar în ceea ce privește organismele de supraveghere statale, dar și sindicatele, rolul acestora fiind de asemenea fundamental în acest domeniu. De asemenea, vrem să susțin și propunerile, în special din două domenii. munca în ture, în special în uh, tură de noapte, atunci când sunt vizate femeile și implicațiile asupra sănătății. Și de asemenea și faptul că femeile continuă să muncească la vârste din ce în ce mai înaintate datorită uh, Uh, pensiilor uh, scăzute și depășesc adeseori vârsta normală de uh, pensionare. Deci implicațiile de gen ale acestei tematici. Și sunt dispusă să vin cu orice susținere va fi necesară. Mulțumesc. Doamna Petir. Hvala lepo, Htjela bi samo reći Mulțumesc. Aș dori să mai adaug. De fapt, uh, faptul că doamna Borzan a inclus foarte bine majoritatea temelor importante. Doream însă să mai subliniez cât de importantă este directiva cu privire la timpul de lucru, care tocmai se negociază însă cred că nu putem uh, sublinia suficient importanța acestei directive, pentru că e vorba de uh, femei care lucrează, de pildă, în sectorul serviciilor trei săptămâni la rând, fără nicio zi liberă, n-au timp deloc pentru ele sau uh, familiile lor, că majoritatea sunt plătite prea prost, că majoritatea încerc încep să lucreze la 16 până la 18 ani, deci la vârsta adolescenței și atunci când ajung la vârsta mijlocie uh, să au diferite afecțiuni și cred că și aceste lucruri ar trebui să fie evidențiate în raport. Sper să țineți cont și de contribuția mea. Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum cuvântul uh, raportoarei, dacă este de acord, pentru a trage eventuale concluzii. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, colegilor care au făcut comentarii. Consider că acest document în momentul de față reprezintă doar o bază de pornire care poate fi îmbunătățită prin amendamente. Sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus și m-aș bucura ca și alți colegi să contribuie cu contribuții înscris uh, pentru a îmbunătăți forma finală a acestui text. Sunt uh, încrezătoare când vom realiza un document bun care să fie util Comisiei pentru Ocupare și termenul de depunere a amendamentelor este 12 iunie. Sper că voi primi cât mai multe astfel de amendamente. Mulțumesc. Uh, sim, a informação que aqui temos do secretariado. Da. Informațiile pe care ni le furnizează secretariatul este că de fapt, termenul de depunere a amendamentelor este pe 22 uh, iunie la 5 după amiază. Iată că am ajuns la finalul reuniunii noastre. Vom relua mâine la ora 10 reuniunea comisiei, la 9 va avea însă loc reuniunea coordonatorilor. Așadar, reuniunea se suspendă. Mulțumiri și interpreților.